plündern, plündern das So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In... Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Iată-ne într-un nou cadru astăzi, pentru că fosta noastră sală de reuniune nu mai era suficient de mare. Ca urmare, ne întâlnim aici. O parte dintre noi au uh, alte angajamente astăzi, am putut constata acest lucru, totuși suntem suficient de numeroși pentru a putea lua decizii. Sper că această săptămână de vacanță va permis să vă odihniți și să vă ocupați de alte activități în afara reuniunilor pe care le organizăm aici la Bruxelles și la Strasbourg. Și acum putem trece la analiza ordinii de zi pentru reuniunea noastră de astăzi. Există observații legate de ordinea de zi? Dacă nu, o considerăm adoptată. La comunicările președintelui am două lucruri uh, de anunțat. Uh, o delegație a comisiei noastre a participat la Nagoya la conferința Națiunilor Unite privind biodiversitatea. Și suntem uh, foarte uh, bucuroși să putem uh, prezenta rezultatele care au fost obținute in extremis. Putem să ne felicităm de succesele înregistrate cu ocazia acestei conferințe. De altfel, pe ordinea noastră de zi avem un punct specific dedicat acestei teme. Ca urmare, nu are rost să vă dau acum mai multe detalii. Voiam doar să vă semnalez uh, această conferință, tocmai pentru că suntem uh, mulțumiți de rezultatele acesteia. De asemenea, cred că cu toții știți că au avut loc alegeri în uh, Statele Unite, am urmărit cu toții îndeaproape acest uh, eveniment. De asemenea, acest lucru ar putea influența mm, rezultatele legate de schimbările climatice și deciziile care au fost luate la Cancun. Nimeni nu se va putea opune poziției Statelor Unite, dar în orice caz poate că uh, viziunea ar putea fi mai rezonabilă din acest punct de vedere. Apoi, Comunicarea Comisiei privind protocolul de la Kyoto și angajamentele asumate de Uniunea Europeană. Aici am constatat că reducerea de 8% a emisiilor de dioxid de carbon poate fi atinsă. Cele 15 state uh, au uh, decis o reducere de 10,4% în anumite țări, schimbările economice au putut contribui la acest proces, dar în orice caz trebuie să afirmăm că Europa și-a onorat angajamentele. De asemenea, vă semnalez că în această sală, la ora 14 și 15 până la ora 15, va fi difuzat un film pe subiectul tonului roșu. un membru al uh, Parlamentului European este chiar organizatorul acestei proiecții de film. Vom avea ocazia să discutăm despre acest subiect și vă invit da, Vă invit să veniți la ora 14 și 15 să asistați la proiecția acestui film um, despre tonul roșu. Acestea sunt comunicările președintelui și vă invit acum să trecem la punctul 3, consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană, planul de acțiune CBRN. Raportoarea este Cartica Tamara Liotar. Au fost uh, depuse mai multe amendamente pentru anumite amendamente veți avea nevoie de cartela de votare. Nu știu dacă toată lumea a adus-o. O să încerc și eu să o introduc deja în uh, aparat pentru toate situațiile în care um, uh, numărătoarea votelor nu va fi suficient de clară și om avea nevoie de un uh, vot electronic. Am amendamentele 6 și 7 acum pentru, împotrivă,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 Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică pentru amendamentul 14. Votul s-a închis. Nu, acum. Votul s-a închis. Nu funcționează la dumneavoastră? Doamna Gardini are o problemă cu aparatul. Se pare că cel de lângă însă funcționează, așa că propun să votăm din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 44 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul 14 se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Pentru. Împotrivă.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 48 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, adoptat. Felicitări colegei noastre, doamna Liotard. So, kommen wir zum Punkt 4. Și astfel putem trece la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, conturile economice și de mediu europene. Un raport care mi-a fost încredințat de către coordonatori Aici au fost depuse o serie de amendamente care vor fi uh, supuse votului. Începem cu amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 este caduc. Nu. Nu, nu, nu. Îl votăm totuși. Votăm amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econ 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică pentru con 13. Votul s-a închis. 26 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Schilacachis pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28. Împotrivă, abțineri, se respinge. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 acum, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Ja, eh, Econ 15 ist das nächste. Econ 15 acum pentru împotrivă. Abțineri să respingem. Treizeci doi. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru.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 Econ 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică pentru 38. Votul s-a închis.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Econ 20 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentele. Considerentul Econ 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 2 pentru. Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Econ 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, vom verifica. Verificăm eh, considerentul Econ 4. Votul s-a închis. Se adoptă. Ajungem acum la considerentul 1 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Econ 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat, dar vom verifica electronic. Deci la 18. Votul s-a închis. Da, este clar, se adoptă. 19 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Icon 7. Uh, vot pe părți. Prima parte. Prim, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econopt Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm la 24. Votul s-a închis. se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Mi se pare că ar fi majoritatea. Haideți să verificăm totuși la 25. Votul s-a închis. Da. Majoritatea, majoritatea este pentru acest amendament, deci se adoptă. Acum votăm, vo, votăm uh, raportul în ansamblu, vot electronic, s-a deschis votul. Votul s-a închis. 39 pentru, 2, 2 voturi împotrivă și 6 abțineri. Ca urmare, Acum votăm proiectul de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 40 pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest vot. Orice ar fi, la conferința de la Nagoya, această temă a fost o temă extrem de importantă. Capitalul natural, dacă este în creștere, în scădere, iată întrebarea pe care ne-am adresat-o în cadrul acestei conferințe. Și aceste conturi economice ale mediului sunt un aspect important al politicii Uniunii Europene. Astfel, putem trece la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi, evaluarea gestiunii gripei H1N1 în Europa. 9. Um În perioada 2009-2010 ne reamintim de această gripă porcină care a făcut atât de multe valuri. O voi uh, invita pe doamna Michelle Rivazi uh, să ia cuvântul pentru a-și prezenta raportul. Michel, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président domnule președinte. Vă reamintesc că în ce privește gestiunea gripei H1N1, solicitasem o comisie de anchetă. Obținusem peste 200 de semnături, dar conferința președinților a refuzat această anchetă. În orice caz, există un raport din proprie inițiativă care ne-a permis să realizăm două audieri, una chiar aici în Comisia Envi Uh, în prezența unui panel de responsabili a gestiunii gripei H1N1, i-am întrebat dacă ar face același lucru dacă s-ar reproduce un fenomen uh, ca și cel similar gripei H1N1. Ceea ce am constatat este că în privind, atunci când gripa H1N1 s-a declanșat încă din luna mai, chiar și Organizația Mondială a Sănătății a declarat că e vorba despre un tip de gripă benignă. Cu toate acestea, s-a declarat alerta pandemică de nivel 6 în iunie 2009. În al doilea rând, a existat o schimbare de criterii în ce privește definirea unei pandemii. În cursul anului 2009, o pandemie nu putea fi decât o epidemie geografică, însă nu și în funcție de virulența acestea, adică numărul de decesuri. Acest lucru a ridicat probleme pentru că orice maladie am analizat, dacă nu ținem seama de gravitate, ei, ci doar de distribuția geografică, poate declanșa o pandemie. În al treilea rând, au, există costuri nemăsurate în ce privește cumpărarea vaccinurilor. S-au cheltuit miliarde în Franța se cumpăraseră 94 de milioane de doze uh, cu sume ce au depășit un miliard de euro, din care s-au consumat abia 8 milioane de vaccinuri. Apoi, mai e și problema strategiei de vaccinare. Nu a existat o coordonare între statele membre. Au existat state care au făcut o vaccinare țintită, și anume ă, grupurile cum sunt ă, copii, femeile însărcinate, ă, diabeticii sau cei care suferă de maladii renale. Alte state au decis o vaccinare masivă. Sigur că ne putem pune întrebarea eficacității vaccinării. Mai ales că după adoptarea tratatului la Lisabona, Europa urmărește o viziune cât mai coordonată. Ne întrebăm ce tip de vaccinare este uh, cel mai adecvat. Apoi au existat diverse audieri. Am mai organizat una în ce privește deontologia experților și conflictele de interese. De asemenea, în ce privește transparența. Este limpede că transparența și accesul la documente trebuie să îmbunătățite. Agenția Europeană pentru Medicamente a arătat că documentele deținute de EMA în ce privește protocoalele de cercetare, efectele nedorite ale medicamentelor, uh, toate aceste documente supuse evaluării, trebuie să fie făcute și publice. Ori nu este cazul pentru moment. Apoi, o altă problemă a fost acea responsabilității efectelor secundare. Este prima oară când, în caz de vaccinare, nu laboratoarele farmaceutice erau responsabile de efectele secundare, ci această responsabilitate revenea statelor. Iar la nivelul propunerilor, e limpede că, în ce privește vaccinurile, întotdeauna va trebui să uh, fie responsabile laboratoarele și nu statele. Apoi, am mai dorit ceva mai multă independență Există două agenții extrem de importante, Centrul de Control al Bolilor Infecțioase și uh, ECDC. Acestea evaluează riscurile și apoi mai există și Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA. Aceste agenții, în special ECDC, ne permit să înțelegem că atunci când OMS indică că e vorba de o pandemie, dacă la nivelul instituțiilor europene avizul este același. Și, în acest caz, trebuie să definim foarte limpede responsabilitatea fiecăreia dintre agenții și trebuie să uh, stabilim responsabilitățile în funcție de cunoașterea științifică de care dispunem. Experții se gândesc întotdeauna câțiva pași mai înainte acum și apoi trebuie să remediem strategia. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Vă semnalez că s-a uh, stopat pandemia în iulie 2010. Deși în statele uh, Uniunii Europene nu mai exista nici măcar uh, vreo uh, epidemie. Ei, ECDC, uh, Centrul European pentru Prevenire și Controlul Bolilor, trebuie să poată stabili însăși o scală a alertei și să aibă o responsabilitate similară cu aceea a OMS la nivel european. Apoi, e nevoie de o evaluare a eficienței vaccinărilor. Au existat mai multe audieri cu experți care au arătat că, în fapt, există o obișnuință de a vaccina fără să știi ști care este, uh, este eficacitatea reală a acestor vaccinuri. Iată de ce eu cred că trebuie să evaluăm mai bine aceste strategii de vaccinare. Apoi, mai trebuie să fim vigilenți și în ce privește procedurile de autorizare accelerată. Aici intervine și independența. Dorim să uh, consolidăm independența Europei. Apoi intervine noțiunea de transparență. E nevoie de un audit în ce privește acțiunea EMA și ECDC. În ce privește gestiunea gripei H1N1 la nivelul UE. Trebuie sporită transparența EMA atât în ce privește documentele vizând testele clinice, cât și cercetarea, cât și efectele nedorite ale medicamentelor. Consider că au existat progrese, deoarece au existat diverse scandaluri în statele membre și pentru că e limpede că e vorba de conflict de interes. Trebuie să regăsim încrederea cetățenilor din Uniunea Europeană în ce privește experții de la nivelul UE. Trebuie ca declarațiile de interes să fie, pe de o parte, publice, în al doilea rândul accesibile și în al treilea rând controlate, pentru că un expert poate să vă spună nu obțin nici o subvenție, nu lucrez pentru niciun laborator farmaceutic, însă în realitate o face. Iată de ce e nevoie și de o instanță de control a acestor declarații de interese. Apoi, numele, calitatea, conflictele de interese potențiale trebuie publicate în ce privește toate personalitățile la nivel înalt. Mă refer la Task Force uh, și la alți înalți uh, reprezentanții Uniunii Europene. În ce privește cooperarea acum? Ultimul audit din luna ianuarie, care va avea loc în uh, luna ianuarie, va determina ce cooperare poate exista între statele membre și UE. Prin urmare, trebuie ca la nivel european să precizăm foarte limpede rolul, competențele și responsabilitatea atât a Comisiei Europene, a EMA, a ECDC și a statelor membre. În cele din urmă, avem nevoie de o procedură care să permită statelor membre să cumpere grupat vaccinuri au existat țări care nu aveau mijloacele financiare de a cumpăra vaccinuri în ce privește H1N1. Dacă acest virus într-adevăr ar fi fost extrem de virulent, vă dați seama, Franța, Marea Britanie, Germania au fi avut toate vaccinurile necesare, dar alte țări nu ar fi putut să le cumpere. Trebuie să uh, reușim să ajungem la o procedură de cumpărare grupată din momentul în care suntem siguri de raportul beneficiu-risc în ce privește această vaccinare. Un alt aspect la care trebuie să fim atenți este finanțarea agențiilor. Este foarte important să avem o viziune clară a finanțării agențiilor. În ce privește ECDC, nu există nicio problemă pentru că Uniunea Europeană finanțează în mod direct ECDC și ca atare avem toată cre... expertizele sale au toată credibilitatea. În schimb, trebuie să știți că 90% din finanțarea EMA provine de la laboratoarele farmaceutice. Trebuie să consolidăm independența Uniunii Europene față de țări terțe și să restaurăm încrederea cetățenilor noștri în experții Uniunii Europene. Iată de ce raportul trebuie să fie unul constructiv care să amelioreze funcționarea noastră, pentru că ceea ce s-a întâmplat în 2009 și dacă privim statisticile, uh, E limpede că astăzi mult mai puțini oameni sunt dispuși să se vaccineze pentru că s-a pierdut încrederea față de toate cele petrecute cu H1N1. Trebuie să recâștigăm această încredere și să consolidăm organizațiile, agențiile noastre în sânul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Yeah, merci beaucoup, Michel pour... Euh, Mulțumim, Michel Rivasi, pentru introducerea la acest raport. Acum uh, sunt multe înscrieri la cuvânt. Așa cum v-am spus, la ora 11, doamna ambasador al Mexicului ni se va alătura și încă trebuie să discutăm și dezastrul din Ungaria. Iată de ce vă propun 3 minute pentru fiecare luare de cuvânt. Doamna Andelvo. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Întâi de toate vreau să subliniez importanța raportului uh, din propria inițiativă, într-adevăr, dar este capital deoarece problemele pe care le abordează sunt fundamentale. În 1. Suntem astăzi capabili să facem față unei eventuale pandemii? Sistemul de alertă pandemică ne permite oare să reacționăm și să răspundem uh, unei pandemii? Lecțiile din trecut, care uh, au adrenat uh, instaurarea unui regim vizând uh, reacția precoce în ce privește bolile transmisibile sau ce privește Comitetul de Securitate Sanitară, între toate acestea, toate aceste uh, agenții ne garantează oare posibilitatea noastră de a face față unei pandemii? Uh, e suficient să vedem în ce fel a reacționat fiecare stat membru în, această, în acea situație de, de amenințare. În funcție de aceste reacții care au fost extrem de individuale și deloc colective în ce privește cumpărarea grupată sau lipsa de coordonare și a, a răspunsurilor în ce privește strategiile de vaccinare, de definirea publicului țintă și așa mai departe, a informării uh, ei bine, răspunsul pe care azi l-aș da la întrebările pe care am formulat înainte, răspunsul meu este nu, nu suntem în măsură să răspundem în mod adecvat unei pandemii. În, la Consiliul EPSCO din 12 octombrie 2010, statele membre au declarat că sunt hotărâte să facă progrese, în special în ce privește cumpărarea grupată de medicamente și de vaccinuri. Avem Iată o ocazie pe, de care trebuie să profităm pentru a consolida coordonarea și cooperarea sanitară între statele membre, tocmai pentru a asigura tuturor cetățenilor un acces egal la uh, servicii sanitare de calitate și eficace. E adevărat că doamna raportor și o felicit pentru prima versiune a raportului a uh, prioritizat două aspecte esențiale, și anume transparența și independența, două condiții necesare pentru a asigura calitatea și neutralitatea expertizei, fără de care nu putem recâștiga încrederea cetățenilor și sunt întru totul de acord, în special în ce privește revizuirea planurilor uh, la nivelul UE și a um, statelor membre, uh, revizuirea politicilor ECDC pentru a reacționa mai bine în caz de boli infecțioase. Însă dacă acestea sunt mijloace necesare pentru a garanta uh, calitatea și neutralitatea expertizei, acestea nu sunt și suficiente, din păcate. Și în ce mă privește, aș insista mai mult asupra cooperării sanitare și a modalității de a anticipa și preveni alte eventuale pandemii. Este limpede că acest raport e nevoie să întrunească un consens cât mai larg. Tot ce mai e nevoie sunt câteva adaptări de formă. Cooperarea sanitară, cred eu, uh, ea ocupă un loc prea limitat în acest raport. Corin Lepage acum, spune președintele. Merci, monsieur le président. Euh, euh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să îi mulțumesc lui Michel Rivasi pentru raportul acesta, um, al cărui uh, conținut îl susțin pe deplin. Într-adevăr, raportul este foarte important din trei puncte de vedere. În primul rând, pentru că ne permite să avem um, o posibilitate de a discuta deschis pe această temă în ceea ce privește uh, activitățile diverselor agenții și ne-a permis să le adresăm uh, niște întrebări pe care altfel poate nu le-am fi pus, în special în ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese. Uh, și ne-am dat seama că aceste lucruri sunt destul de aleatorii. Așadar, cred că este vorba de o nouă metodă de lucru uh, a Parlamentului vis-a-vis -vis de aceste agenții, lucru care este important și trebuie continuat. În al doilea rând, este absolut necesar să folosim mult mai bine și în colectiv instrumentele de care dispunem. Este de neacceptat ca statele membre să acționeze în mod separat și dispersat, așa cum s-a întâmplat, atât în ceea ce privește evaluarea, cât și pentru comenzile de vaccin. S-au pierdut foarte mulți bani și Michel Rivazi a propus o evaluare a acestor costuri. Cred că rezultatele ar fi foarte interesante și ar trebui să tragem învățăminte cu toții și să înțelegem că trebuie să intrăm pe o cale a reciprocității atât în ceea ce privește evaluarea. Într-adevăr, nu are rost ca 27 de agenții să refacă aceeași uh, evaluare. Nu servește la nimic. La fel și cu uh, vaccinul. În al treilea rând, uh, întrebarea care uh, Uh, se pune vis-a-vis de funcționarea agențiilor, de fapt uh, îmbracă aspecte mai ample. Este vorba de organizarea competențelor în Europa, competențelor în toate domeniile deoarece dificultățile pe care le-am avut cu Agenția Europeană pentru Medicamente sau cu Centrul European privind controlul medicamentelor am putea să îl avem și în alte situații și cu alte agenții. De aceea cred că, ar, că este foarte interesant să analizăm în timpul acestei legislaturi aceste uh, relații și activitatea agențiilor pentru a vedea exact ce se întâmplă deoarece acesta este un lucru esențial în ceea ce privește încrederea. Toți colegii au insistat pe, acest temă, pe această temă. Există o lipsă de încredere în Europa, nu numai în ce privește expertizele uh, tehnice și științifice, dar dacă am putea să asigurăm pe concetățenii noștri de ceea ce Uh, spun, uh, de faptul că ceea ce spun uh, experții noștri sunt lucruri absolut fiabile, cred că am putea să progresăm mai departe pe tema expertizei și a competenței în general. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lepaj. Și acum Karin. Îmi cer scuze că am ajuns uh, mai târziu. Avionul însă a întârziat. Din uh, nefericire nu am putut să aud cele spuse de antevorbitorii mei, dar permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi doamnei Rivasi pentru faptul că a analizat în profunzime această chestiune. Pe de altă parte, aș, uh, uh, mă bucur să văd că este vorba de un raport echilibrat. Și cred că aici am, uh, ar trebui să contribuim mai mult, deoarece mai există o serie de lucruri care trebuie analizate. La ora actuală nu avem uh, un uh, avem un raport care insistă asupra lobby-ului făcut de uh, companiile farmaceutice. Așadar, trebuie într-adevăr să oferim publicului informații cu privire la nevoia, la necesitatea de vaccinare uh, Uh, în special Poate că uh, nu este foarte ușor să ne dăm seama de toate aceste lucruri și poate că nu, într-adevăr, nu este ușor să stabilim câte uh, decese au fost sau câte decese ar putea mm, produce o epidemie de această amploare. Dar, privind în urmă, iată, putem să analizăm foarte ușor felul în care au evoluat lucrurile și uh, trebuie să vedem uh, dacă măsurile care au fost adoptate uh, au, și-au produs efectele și să tragem învățăminte pentru data viitoare. Cred că aceste lucruri trebuie analizate pozitiv pentru uh, a uh, vedea dacă există suficiente doze de vaccin uh, care să poată fi folosite. Împreună cu statele membre și împreună cu uh, Organizația Mondială a Sănătății, trebuie să fim uh, în stare să facem progrese și să luăm măsuri mai bune într-o astfel de situație în viitor, să vedem exact care sunt sarcinile pe care trebuie să le stabilim. Deci trebuie să vedem acest lucru din și ehm, din punctul eh, de vedere a cetățenilor europeni din cele 27 de state membre. Când vorbim eh, de pandemie, trebuie să avem o acțiune coordonată cu restul lumii. Doamna Codatis, da, bună ziua, eh, domnule președinte. Într-adevăr, anul trecut eram cu toții panicați acum, uh, atunci când am creat acest uh, comitet uh, informal împreună cu Michel și am lucrat foarte bine împreună pentru a încerca să găsim soluții. Dar erau diverse platforme, ca să zic așa, pentru că oamenii erau preocupați de diverse sentimente și de diverse aspecte deci oameni din, care vin din uh, diverse domenii trebuie să țină seama uh, de faptul că uh, se, se pune problema unei pandemii de orice fel, nu doar, nu doar cea a gripei porcine. Cu cât panica este mai mare, cu atât presiunea este mai mare, guvernele sunt și ele supuse presiunii și joacă și ele cum le spune galeria, ca să zicem așa. Dar uh, susțin întru totul acest raport. Cred că Michel a făcut o treabă foarte bună. Avem, uh, într-adevăr, nevoie să analizăm uh, procedurile, rolurile instituțiilor, inclusiv Centru European de Prevenire și Control a Maladiilor și responsabilitatea tuturor Trebuie să vedem ce face industria farmaceutică, care sunt relațiile dintre statele membre și felul în care reacționează ele. Așadar, chestiuni foarte, foarte utile. Dar, în toate acestea, trebuie să ne reamintim că obiectivul principal se referă la viitor și la o posibilă situație uh, de pandemie în viitor. Ce vom face în această situație? Deci trebuie să ne concentrăm asupra felului în care trebuie să reacționăm în mod rațional, coordonat și la timp, pentru că până Eh, la urmă, nu-i așa? Acest, acest virus eh, nu cunosc eh, frontierele. Așadar, salut acest raport și rog pe toată lumea să își lase deoparte, să spunem, platformele și interesele personale pentru a merge pe această cale comună. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, iată că primește aplauze din partea grupului, asta e foarte bine. Și acum... Uh, domnul Matias, se pare că nu este aici. François uh, Grostet. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Ei, spusele mele o să fie puțin diferite de ceea ce s-a spus până acum și sunt dezolată că trebuie să o spun, am tot respectul pentru colega mea, dar când i-am citit raportul mi-am uh, spus uh, că face dovadă de lipsă de onestitate uh, intelectuală. Este absolut esențial astăzi să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni în ceea ce privește sănătatea publică. Ori acest raport cred că riscă să adâncească uh, această, această neîncredere pentru că se fac afirmații fără nicio uh, justificare, sunt adevăruri uh, parțiale și așa mai departe când a, cum se putea ști că pandemia o să fie mai puțin gravă decât ne-am așteptat. Uh, Eh, nu are rost să ne lăsăm prada acestei eh, fantasme a complotului și a conspirației, eh, când OMS-ul însăși avea incertitudini cu privire la gravitatea și virulența acestei gripe. Vă reamintesc ceea ce a spus directoarea generală OMS în mai 2009, care a spus temerile cu privire la epidemia gripală sunt justificate. Așadar, categoric, gripa a fost mai puțin gravă decât s-a uh, prevăzut, dar Europa a trebuit să anticipeze, uh, de fapt, o amenințare care nu putea fi evaluată în mod real și să aplice principiul uh, precauției. Tot timpul se citează acest principiu, dar iată că uh, acum se spune că în această situație nu trebuia să-l aplicăm. În ceea ce privește uh, cifrele în ceea ce, uh, pentru Regatul Unit, în Franța și așa mai departe, nu putem dovedi în ceea ce privește Franța, s-a făcut un raport detaliat uh, prezentat de Ministrul Sănătății în fața Curții de Conturi, care au evaluat uh, cheltuierile la 547 de milioane de euro. În ceea ce privește Agenția uh, Europeană pentru Medicamente, cred că suspiciunile permanente care planează asupra acestei agenții mă șochează profund am uh, avut audieri, am audiat pe directorul uh, acestei agenții și vreau să vă reamintesc pur și simplu că dacă dorim să recâștigăm și să restabilim încrederea cetățenilor în uh, vaccinuri, atunci trebuie să reamintim faptul că agenția a publicat 22 de rapoarte de farmacovigilență cu privire la vaccinurile, că transparența pe care o solicitați există deja deci vă rog foarte mult ca aceste zvonuri uh, să nu mai fie transmise. Ele sunt foarte grave, e vorba de sănătatea publică uh, și cred că aceste teorii ale complotului uh, sunt foarte, foarte grave. Vă rog, vă rog din suflet, din nefericire, acest raport face dovadă de lipsă de onestitate intelectuală. Mulțumesc uh, uh, foarte mult. Uh, directorul agenției va fi prezent în cursul după amiezii. Și acum te rog, da, o să încerc să dau dovadă de obiectivitate intelectuală. Eu cred că ceea ce, raportul nu este atât de caricatural, așa cum l-a prezentat doamna Grostet. Problema a existat, a fost reală și trebuie să fim în măsură să analizăm problema. Și îi doresc în primul rând să salut calitatea raportului prezentat al doamnei Rivazi, care demonstrează foarte bine uh, că există o serie de soluții pentru aceste uh, probleme cu care ne-am confruntat. Uh, nu numai noi, uh, europarlamentarii, ci majoritatea cetățenilor europeni vis-a-vis -vis de această epidemie care fusese indicată ca o catastrofă în ceea ce privește sănătatea publică, nu numai în Europa, ci în întreaga lume și care până la urmă nu a avut loc în acest fel. Deci există o serie de răspunsuri uh, vis-a-vis, în primul rând, de principiul precauției, care este o realitate și care trebuie să ne permită să regăsim acea credibilitate ă, deoarece aceasta este o miză evident față de cetățenii ă, europeni. Deci credibilitatea vis-a-vis -vis de principiul uh, precauției uh, vor continua să apară virus și în anii viitori. Uh, și ar fi păcat ca dispozitivele existente, instrumentele sau politicile declarate să piardă din nou încrederea cetățenilor europeni, așa cum s-a întâmplat cu gripa porcină. Așadar, așa cum arată raportul, este nevoie de mai multă independență din partea agențiilor, flexibilizare, flexibilitate, Uh, mediatizare și remediatizare pentru că agențiile noastre trebuie ca în relația cu OMS uh, să aibă într-adevăr uh, independența care să le permită să aibă competențe fiabile și noi ca eurodeputați cu ajutorul uh, acestei uh, relații uh, cu agențiile, trebuie să facem o serie de propuneri. Trebuie să propunem într-adevăr mai multă transparență, pentru că trebuie într-adevăr să mergem mai departe în adâncirea acestei transparențe. Apoi, uh, trebuie să ne exprimăm și în ceea ce privește conflictele de interese pe care le-am descoperit și le-am constatat. E foarte clar că uh, între aceste formule, aceste uh, mondiale și uh, europene, uh, ne putem îndoi de independență și putem spune că, într-adevăr, poate că la un moment dat au fost o serie de conflicte de interese. Așa cum arată și doamna Rivalzi, trebuie uh, să analizăm felul în care sunt finanțate agențiile. Și, în fine, vreau să vă mai spun că raportul trebuie să ne permită să facem propuneri cu privire la îmbunătățirea coordonării la scară europeană, ă, astfel încât politicile din domeniul sănătății să fie bine puse în practică în statele membre. Mulțumesc foarte mult și acum Antonia. Doamna Parvanova, îi mulțumesc ă, doamnei Rivazi pentru acest raport mă așteptam că atunci când e vorba de instituțiile europene să pregătească un raport destul de uh, vag, destul de tolerant, de flexibil, dar de fapt a pus degetul pe rană și um, doresc să-i prezint felicitările mele pentru asta. Vorbind despre această problemă a gripei H1N1 și a așa numitei pandemii uh, de gripă aviară din trecut, identificăm trei curente majore. În primul rând, um, tot ceea ce ar fi trebuit să fie public a rămas oarecum ascuns, misterios, iar ceea ce a fost uh, făcut public a fost manipulat. Toate um, cazurile nu au fost uh, uh, nu toate cifrele legate de cazuri nu au fost dovedite, iar numărul de persoane afectate, iarăși nu a fost nici dovedit, nici um, exprimat într-un mod foarte clar. Nici impactul campaniilor de vaccinare nu a fost transparent. Nu a existat niciun fel de transparență a um, procesului, a prețurilor acestor campanii în statele membre. Și în cele din urmă nu se știe câte vaccinuri au fost utilizate, câte au rămas și ce vor face guvernele cu aceste vaccinuri și tamifluri neutilizate. Nici nu putem vorbi despre un impact major. Am auzit că 94 de milioane de vaccinuri au fost uh, cumpărate pentru Franța, dar numai 8 milioane au fost utilizate. Atunci ne întrebăm care este impactul acestor cifre. Probabil că el nu se referă la persoanele care au fost salvate de la gripă, ci la persoanele care s-au îmbogățit. Al doilea curent se referă la ideea de pandemie. Și aceasta cred că are două dimensiuni. Una se referă la prezența gripei și a doua la transparență și manipulare. Și al treilea curent este cel al argumentelor controversate. Nu avem de a face cu un raport care nu avem de-a face cu un raport care să fie în favoarea sau în uh, contra vaccinurilor. Este un, vorba despre un raport care susține transparența și responsabilitatea. Este un semnal foarte clar din partea Parlamentului European către instituțiile europene, către Comisia Europeană, prin care le spunem că trebuie să fie foarte atenți pe viitor când vor încerca din nou să ne atragă într-o astfel de capcană și de manipulare, utilizând banii publici fără niciun fel de valoare adăugată, fără dovezi științifice în favoarea acestei valori adăugate. Și în cele din urmă trebuie să vă spun că uh, unele dintre aceste argumente care au fost manipulate au servit unor interese comerciale și politice. Mulțumesc, Antonia Parvanova. Aust Schnellhardt. Al doilea bărbat care ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte trebuie să vă spun că sunt un pic surprins să văd cât de mult am uitat dezbaterile care au precedat pandemia. Parcă toată lumea a uitat că am decis să facem tot ce este posibil pentru a proteja sănătatea populațiilor europene. Astăzi, uh, spunem că toate astea au fost o prostie, a fost o simplă manipulare. În calitate de responsabil politici, mă întreb, mă, mă opun acestor critici împotriva mediului științific. Nu trebuie să-i acuzăm că au manipulat cifrele. Acest lucru este foarte, foarte uh, periculos. Dacă ni s-ar fi spus în trecut aceste lucruri, poate am fi reacționat diferit. În orice caz, raportul susține că noi uh, eram deja la curent cu aceste manipulări, dar dacă am fi spus încă de la început că toate acestea sunt o simplă fraudă, sunt o simplă acțiune din partea mm, uh, companiilor farmaceutice și s-ar fi înregistrat un număr mare de decese. Cum am fi reacționat dacă n-am fi făcut aceste campanii de vaccinare și s-ar fi înregistrat decese în masă în urma gripei? ce s-ar fi întâmplat? Cred că trebuie să fim foarte vigilenți aici. Mediul științific, într-adevăr, trebuie să-și păstreze independența. Însă, pentru moment, nu putem dovedi că printre oamenii de știință a existat o corupție, o manipulare. Pentru a susține așa ceva, trebuie să dispunem de argumente incontestabile și de fapte. Dacă începem să spunem că unul sau altul este vinovat fără să aducem dovezi, ei bine, uităm că toată lumea este nevinovată până la proba contrarie. Uniunea Europeană a fost obligată să acționeze într-un mod neunitar pentru că nu avem o politică comună. Uh, în domeniul sănătății. De aceea cred că trebuie să existe o mai mare cooperare între diferitele state membre. Știu toate discuțiile care au avut loc legate uh, vaccinurile care au fost um, distribuite în regiunile cu risc de pandemie uh, și în regiunile unde nu erau suficiente um, uh, resurse locale. Statele membre însă uh, au contestat acest lucru și cred că trebuie să îmbunătățim acest proces. În orice caz, eu nu sunt de acord cu acest raport, care pentru mine este o dovadă de demagogie. Am luat decizii, am dezbătut aceste decizii și cred că trebuie să uh, urmăm aceste discuții fără a mai uh, arăta cu degetul pe uh, un anumit vinovat sau altul. Doamnă Delanga. Mulțumesc, domnule președinte. Este bine că abordăm acest subiect astăzi. Eu însă voi fi un pic mai diplomată decât cei care au vorbit înaintea mea. Cred că trebuie să corectăm anumite linii din raport uh, pentru ca acesta să fie mai constructiv. Însă, mi-e teamă că el conține totuși unele contradicții. Acolo unde se spune că știam că această um, boală avea uh, foarte puține riscuri sau când raportoarea vorbește despre uh, vorbește despre niște afirmații din 2009. Cred că trebuie să ne așteptăm. Cred că dacă urmăm aceste cotații, uh, arătăm că într-adevăr putem să, mm, uh, să, să prevedem apariția unei pandemii. Într-adevăr, uneori pot exista uh, mutații pentru care nu suntem suficient pregătiți și acest lucru nu este suficient uh, citat în raport, nu este suficient menționat în raport și v-aș invita să-l completați. În al doilea rând, Trebuie să fim pregătiți pentru declanșarea unei astfel de pandemii la nivel european și aici sunt de acord uh, cu ideile legate de achizițiile de vaccinuri. Aceste campanii trebuie să aibă loc la nivel european în mod inteligent, pentru că oamenii uh, au cumpărat aceste vaccinuri în anumite țări cu date de expirare mult mai îndepărtate decât în altele, dar cred că politica de achiziție ar trebui să fie mai uniformă. În al treilea rând, trebuie să adoptăm o atitudine constructivă și acest lucru s-a repetat în sală. Dacă dorim să avem un raport constructiv, atunci trebuie să ne gândim la logica cetățenilor pe care noi îi reprezentăm și care își doresc să obțină răspunsuri la întrebările lor. Nu mai înțeleg foarte bine care este situația și cred că un raport al unei instituții cum este Parlamentul trebuie să analizeze rolul diferitelor entități, să-și pună întrebări legate de legitimitatea acestora. Și mi-e teamă că uh, se va încerca o mm, acțiune demagogică în urma acestui raport, se va încerca marcarea unor puncte politice. Nu asta trebuie să facem. Trebuie să ne gândim că cetățenii nu mai au uh, chef să mai audă afirmații demagogice, nu mai au chef să mai audă afirmații politice. Ei vor să audă să vadă că se vor întreprinde acțiuni eficiente. De exemplu, uh, ei nu vor înțelege de ce în țările de jos se iau anumite uh, măsuri, în timp ce numai, numai câțiva kilometri în Germania se întreprind alt gen de acțiuni. Trebuie să acționăm în interesul cetățenilor europeni, să ne pregătim pentru uh, eventuala apariția unor pandemii și să recunoaștem că sistemele noastre nu sunt suficient armonizate. Trebuie să fim gata pentru viitor, să fim pregătiți mai bine pentru viitor și să ne coordonăm mai bine eforturile de pregătire. Mulțumesc. Domnul Sonic. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei doamnei Rivazi pentru acest raport. Într-adevăr, Aici, în cadrul Parlamentului European, trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a restabili încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene aceste instituții trebuie să realizeze o adevărată evaluare a riscurilor. Aceasta este, acesta este elementul esențial. Și asta trebuie să așteptăm de la instituțiile europene, să realizeze o evaluare eficientă și credibilă a riscurilor. Comisia Europeană, în general, ar trebui să efectueze această analiză a riscurilor și raportul de față ridică niște întrebări Iar acum trebuie să găsim niște răspunsuri pentru cetățenii europeni. Rolul mass media trebuie de asemenea explicat. Uh, trebuie să evităm să se mai exagereze, așa cum s-a întâmplat anul trecut, amploarea riscurilor cu care ne confruntăm. Trebuie să luptăm împotriva lipsei de încredere uh, a cetățenilor, aducându-le niște argumente clare, spunând de exemplu, aduceți-vă aminte, Senatul francez a ridicat aceste întrebări și, de altfel, mai multe state europene au ridicat acest gen de întrebări. Și tocmai de aceea, în acest raport, în raportul doamnei Rivazi, și de altfel și prin uh, intermediul amendamentelor, trebuie să aducem niște răspunsuri întrebărilor ridicate. Cea mai importantă întrebare fiind dacă sau nu a fost o manipulare. Eu spun că da, în Polonia am fost manipulați, suntem convinși de acest lucru. Marile companii farmaceutice au refuzat să își asume responsabilitatea eventualelor efecte secundare. Guvernul polonez a refuzat să achiziționeze vaccinurile și am avut sentimentul că eram forțați să să achiziționăm în masă aceste vaccinuri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să o felicit pe doamna Rivasi pentru raport. Cred că este foarte important să arătăm ce s-a întâmplat în cadrul acestei crize care ne-a costat foarte mulți bani, ca și criza economică din Europa și să vedem modul în care putem evita să nu mai, să mai facem același greșeli pe viitor. Într-adevăr, perspectivele nu sunt neapărat îmbucurătoare și schimbările climatice vor aduce și mai multă presiune asupra Uh, resurselor naturale, dar și din punct de vedere al bolilor umane. Și atunci trebuie să vedem cum putem evita răspândirea acestor fenomene de panică care ne afectează economia și societatea. Și sunt de acord cu toți colegii care au cerut o îmbunătățire a expertizelor, a criteriilor de evaluare a unei pandemii, o îmbunătățire a coordonării, o utilizare a economiilor de scară și mai ales o evitare a alarmelor, alarmelor false. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru aceste observații. Acum voi invita Comisia să ia o uh, poziție. Să ia o poziție. Domnul Andrei Riz, director, uh, este prezent astăzi în sală și îl invit să ne prezinte argumentele sale. Mulțumesc! Comisia dorește să mulțumesc Comisiei și doamnei uh, Rivazi pentru acest raport. Noi credem că această perioadă post-pandemie ar trebui să arate care sunt lecțiile pe care trebuie să le învățăm din uh, gripa H1N1 și să ne ajute să ne pregătim pentru evenimentele viitoare care s-ar putea produce. Pe, produce. O lecție pe care am învățat-o și pe care trebuie să o implementăm în curând este și cea legată de evaluare. Pe acest subiect am um, furnizat mai multe documente, am încercat să evaluăm prin intermediul unor evaluatori independenți ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană, dar și în cadrul activităților noastre. Unele state membre au realizat de asemenea studii aprofundate la nivelul lor și rapoarte. Deținem uh, fapte, date, numeroase informații, inclusiv cifre. În ceea ce privește contribuții legate de acest raport și noi am abordat câteva din aspectele care au fost menționate aici, de exemplu mecanismul de achiziții uh, în cadrul uh, perioadei de pandemie și vom uh, discuta acest lucru la Consiliul din decembrie cu statele membre. Inițiativele pe care le putem lua ne pot ajuta să creăm noi mecanisme în acest domeniu. De asemenea, o altă inițiativă va fi cea a pachetului privind um, riscurile de sănătate și protecția sănătății pe care Comisia uh, îl va prezenta în 2011, un pachet legislativ care ne va permite să clarificăm temeiul juridic uh, în baza căruia funcționăm în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Câteva elemente legate de acest raport. Se vorbește despre lipsa oricăror dovezi științifice ale eficacității vaccinurilor. Trebuie să vă spun că am realizat teste independente ale eficacității, teste care au fost realizate de uh, câteva autorități publice și cercetători. S-a vorbit și despre un uh, studiu independent uh, coordonat de CDC. Rezultatele acestui studiu sunt uh, destul de satisfăcătoare pentru acest tip de gripă și vor mai fi disponibile și alte documente științifice, cum comisia dumneavoastră cere mai multe dovezi științifice, cred că uh, acest lucru va putea fi disponibil în următoarele săptămâni. În al doilea rând, modul în care sunt um, autorizate produsele medicale și vaccinurile. Ei bine, aici urmăm același sistem ca și în cazul uh, altor țări din lume, industria este cea care furnizează datele, însă evaluarea datelor se face de către comisii independente și sperăm că această independență se va îmbunătăți și pe viitor și că uh, toate problemele de conflicte de interes vor fi gestionate mai bine. Și cred că directorul uh, EMA va vorbi pe acest subiect imediat. Trebuie să investim mai mult în cercetare, în vaccinuri, în campaniile de vaccinare. În acest stadiu, Comisia nu, nu ia în considerare o schimbare a evaluării uh, produselor uh, medicale, procedurile și procesul pe care îl folosim în conformitate cu legislația uh, aprobată de acest Parlament funcționează bine, după părerea noastră. Și este un element pozitiv care arată modul în care Uniunea Europeană poate lua decizii bune. Un alt element legat de OMS și de studiile pe care studiile independente care sunt realizate, centrul ECDC a realizat astfel de studii independente, astfel de evaluări independente. Prima evaluare a fost în aprilie 2009, la începutul pandemiei, apoi au fost evaluate și uh, informațiile ulterioare care au fost primite, următoarele date primite transmise de către statele membre. Această pandemie a fost primul caz în care reglementările internaționale au fost testate este primul tratat mondial uh, privind sănătatea și acest lucru este foarte important pentru că uh, se pune întrebarea cine poate să coordoneze uh, un astfel de, de proces de ansamblu. Oare acesta este rolul OMS? Și s-a vorbit și despre conflictul de interese legat de personalul comisiei. Aici dorim să se clarifice alineatele opt și 9 pentru că suntem convinși că funcționarii și întregul personal al Comisiei respectă reglementările specifice care interzic cu desăvârșire conflictul de interese. Aici vom furniza mai multe detalii în scris în următoarele zile și vă mulțumesc pentru atenție. Äh, ähm, mulțumim domnului Ries de la Comisia Europeană. Profesor August Nicol de la ECDC, Centrul de Control al Bolilor Infecțioase, aveți patru minute să vă exprimați. Vă rog, domnule. Mulțumesc. Domnule, mă numesc profesorul Nicol sunt responsabil pentru coordonarea gripei la ECDC încă din 2005. Puteți să citiți declarația mea de interese și toate declarațiile de interese ale echipei mele pe site-ul web al ECDC. Însă vi se va părea o lectură foarte plictisitoare, cred eu. Și doresc prin aceasta să ilustrez un punct. Uh, salutăm raportul doamnei Rivazi și susținem Parlamentul deoarece aceasta este treaba noastră, dar în același timp dorim să uh, existe un raport exact. Există elemente pozitive, există uh, câteva puncte, în schimb, care pur și simplu nu sunt exacte. Uh, domnul Ries a uh, menționat unele dintre acestea. Uh, și cel mai important pentru noi vizează independența ECDC. Noi am evaluat riscurile pandemiei, am produs într-un stadiu, um, am produs de vreme asemenea rapoarte, mm, statele membre au fost informate, statele membre, experții statelor membre au fost consultați și asemenea uh, documente, practic, pe site-ul OMS nu sunt de găsit. Așa cum și domnul Ris a menționat, am finanțat împreună cu statele membre și uh, instituțiile de uh, sănătate publică o serie întreagă de studii vizând vaccinurile. Uh, rezultatele au fost pozitive, s-a dovedit că vaccinurile sunt eficace. Aceasta s-a întâmplat în luna martie 2009 și luna aprilie 2009 au fost publicate pe site-ul nostru. Problema pe care o întâlnim aici este că eurodeputații nu au fost informați despre toate aceste documente disponibile pe site-ul nostru. Și dorim să o ajutăm pe doamna Rivazi punându le la dispoziție încă o dată toate documentele ECDC. Pentru viitor, ceea ce aș dori să vă spun este că sunt multe lecții care trebuie învățate din cele petrecute. Statele membre cu siguranță trebuie să fie mai flexibile, dar când priviți situația, practic acestea au fost mai flexibile decât în planurile inițiale ale statelor membre. Planul a fost mult mai prost și practic ați răspuns foarte bine la o situație reală coordonarea la nivelul Uniunii Europene a existat, a fost reflectată și prezentată în raport. Comitetul pentru uh, Securitatea Sănătății uh, s-a întâlnit de mai multe ori. Statele membre au adăugat măsuri și anumite țări, adevărat, au făcut ceva mai mult decât altele. Dar dacă e să facem un tur de orizont, Există evaluări ale epidemiilor în fiecare stat membru și este adevărat că în funcție de fiecare stat există răspunsuri diferite. Ceea ce am dorit să vă încurajăm este să analizați acele răspunsuri diferite, pentru că nu există uh, experiențe, o experiență unică care ar fi cea bună în mod absolut. Uh, ECDC dorește să vă ajute cu acest raport și, mai general, am dori să vă informăm mult mai bine uh, aici, în Parlamentul European, cu privire la activitatea noastră. Așa cum și directorii noștri anteriori au spus-o, noi credem că am acționat corect, dar trebuia să fim mai precauți. Uh, pandemia anterioară a arătat că lucrurile s-au înrăutățit în al doilea sezon, cea de-a doua iarnă. Uh, și această experiență anterioară a fost la baza deciziilor pe care noi le-am luat anul trecut în, privirea H, în privința H1N1. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult profesorului Nicol. Într-adevăr, uh, avem nevoie de informațiile pe care ni le puteți pune la dispoziție și vom fi mult mai atenți la ceea ce ați publicat deja pe site-ul dumneavoastră internet. Ei bine, spune președintele, o invit acum pe doamna Pavanova să uh, să pună o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte important să înțelegem despre ce este vorba. Din tot ce am auzit, studiile se referă la efic eficacitatea vaccinurilor. Întreb dacă, dintr-un punct de vedere științific și al sănătății publice, există vreun studiu care să facă diferența între impactul vaccinului și impactul uh, capitalul capitalului de imunitate al populației. Sunt două lucruri complet diferite, imunitatea dobândită, pe care dobândim din copilărie, și uh, um, impactul pe care le au vaccinurile. Sunt două lucruri foarte importante. Care este efic- eficacitatea adăugată a vaccinurilor la capitalul de imunitate al populației? Domnule profesor Nicol, dacă puteți răspunde. Mulțumesc pentru această întrebare. Unul dintre lucrurile neașteptate cu uh, această pandemie este că anumite persoane erau imune. Bună oară, persoane de vârsta mea. Slavă Domnului, erau imune. Însă, ce au arătat studiile independente este că exista o valoare adăugată considerabilă de 70% um, dacă persoana era vaccinată. Dacă uh, nici nu avea imunitate dobândită și nici nu erați vaccinat, riscul era foarte mare. Iată de ce au avut loc decese în ce privește persoane tinere și sănătoase. Acesta era un virus diferit decât uh, gripa sezonieră. Iată și răspunsul. Îi dau trei minute, doamne raportor, pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, pentru că au existat numeroase observații pozitive, dar și critice și aș dori totuși să răspund pe fond. Sunt de acord cu uh, aplicarea principiului precauției, doamnă Grostet. Nu pun în chestiune faptul că la început uh, ne întrebăm de fiecare dată când apare un virus nou și încercăm să stabilim un plan uh, pentru acțiunile următoare. Când vorbesc de flexibilitate și evaluare mai bună a riscurilor, încerc să spun că pe măsură ce lucrurile se derulează, fie în Statele Unite ale Americii, fie la nivelul OMS, fie în diversele state membre, eh, sau state terțe, cum ar fi Argentina sau întreaga emisferă sud, adică prin care virusul a trecut, au existat evaluări ale riscului progresive. Uh, Madame DeLong, știm că virusul nu a trecut printr-o mutație, așa încât am avut pe parcurs o serie de răspunsuri la întrebările legitime pe care dumneavoastră le-ați invocat. Iată de ce vorbeam de mai multă flexibilitate, de ce nu ne-am revizuit planul în funcție de informațiile apărute pe parcurs. Nu suntem împotriva uh, principiului de precauție sau a planurilor uh, de previziune, dar odată ce aflăm că virulența este scăzută, că există grupuri de populație care nu trebuie vaccinate, uh, pentru că uh, există un echilibru uh, risc-beneficiu pe care nu-l stăpânim, ei bine, toate aceste informații noi nu le-am folosit. În ce privește fantasma complotului? Ei bine, la niciun moment n-am vorbit despre așa ceva, nu este vorba de niciun complot, A existat comisii de anchetă și fac referință la uh, Comisia de anchetă a Consiliului Europei, care a subliniat că în cadrul OMS nu a existat suficientă transparență. Nu știm cine a făcut parte din Comitetul de Urgență la nivelul OMS s-au schimbat definițiile și uh, fac referință uh, să trimit la uh, Comisia Europeană, solicit Comisia Europeană ca la rândul ei să solicite OMS să țină uh, seama de definițiile pe care, pe care le dă. Nu e posibil să ne referim doar la criterii geografice și nu și la uh, um, efectele uh, virusului. Sunt toate aceste uh, lucruri care nu au fost făcute în 2009. Vă mai reamintesc că în ce privește transparența au existat patru avize ale mediatorului care a reamintit uh, să facă publice documentele vizând o serie întreagă de medicamente. Nu e vorba doar de vaccinurile la gripa H1N1, ci uh, mai multe tipuri de medicamente în ce privește vaccinurile. Uh, doamna Cap de la ECDC, nici un vaccin nu a fost autorizat cu atât de puține date științifice. Au existat ca atare afirmații din partea anumitor servicii care trebuiesc analizate. În niciun caz nu pun în chestiune competența ECDC. Tot ce spun este că evaluările dumneavoastră, cu toată pertinența lor, ei bine, aceste evaluări nu au fost utilizate la nivel de Parlament. Nu am uh, folosit aceste informații și pot să vă asigur că există o problemă. Ceva foarte simplu. În iunie sau mai 2010, de ce ar fi putut să spună nu mai există pandemie în Europa. De ce nu ați spus acest lucru? Și la rândul ei Comisia Europeană la, să spună întregul sistem de pandemie pentru că nu mai este cazul. Ori, Dumneavoastră ați urmat pas cu pas declarațiile OMS, iar OMS nu a stopat pandemia decât în luna iulie. Noi am dorit să, fim inde- să fiți independenți și să ne dați sfaturile de care noi avem nevoie și să ne dați toate acele informații care ne pot ajuta. Mulțumesc, spune președintele. Cred că este un raport foarte important eh, pentru că trebuie să tragem toate consecințele eh, în privința ceea ce a funcționat, a ceea ce a nu funcționat, pentru o proximă situație similară. Am aflat, de asemenea, uh, Comisia va prezenta în Consiliul din decembrie raportul său și se gândește deja la anumite inițiative legislative și mă bucur că și Parlamentul uh, se ocupă de aceste probleme, oferind recomandări cu privire la ceea ce trebuie făcut în viitor. Uh, mulțumesc, doamne Rivazi. Uh, termenul de depunere al amendamentelor este 1 decembrie 2010, ora 12. Votul în comisie în ianuarie și, dacă posibil, în plenară în luna martie. Iată, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume Comisia privind catastrofa cu nămol toxic din Ungaria, uh, domnul Hasi. Uh, doamna Hasi, nu cred că trebuie să reamintesc uh, întrebarea așa cum a fost ea formulată în scris. Sunt doar curioasă să știu care este răspunsul Comisiei. Foarte bine. Într-adevăr, vom adresa Comisiei această întrebare și o invităm să răspundă. Comisia Europeană. Doamna Marian Venning, aveți cuvântul. Numele meu este Mariana Venning, sunt șef de unitate la DG Mediu, responsabilă pentru emisiile industriale. Vă mulțumesc pentru întrebarea adresată. Domnule președinte, întâi de toate, permiteți-mi să îmi exprim uh, regretul pentru victimele acestui incident. Am trecut printr-o primă etapă de mecanisme de implementare a mecanismelor de protecție civilă Uh, a fost un efort considerabil. A fost sarcina noastră aceea de a uh, vedea la fața locului ceea ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. În acest context doresc să răspund și întrebărilor doamnei Hasi. Fie că considerăm că legislația europeană a fost încălcată, fie că nu, suntem în etapa în care, cum spuneam, uh, încercăm să adunăm toate informațiile pertinente din partea autorităților maghiare, așa încât să înțelegem, să vedem dacă realmente legislația europeană a fost sau nu încălcată. Pentru moment nu ne putem exprima. E, mm, mai multe directive, IPPC, managementul de extracții miniere, Um, lista europeană a listei deșeurilor și directiva privind responsabilitatea legală. Ei bine, strângem aceste informații pentru a verifica dacă toate aceste documente legislative au fost sau nu încălcate. Autoritățile maghiare uh, au primit încă din 22 octombrie solicitările noastre și așteptăm încă răspunsul acestora. Le-am pus întrebări uh, referindu-ne la toate aceste directive pe care vi le-am citat. Și astfel ajung la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră pentru a ști dacă a existat uh, vreo scăpare a inspecțiilor care au avut loc. Pentru moment pot să vă spun cam același lucru. La acest moment Așteptăm încă răspunsurile autorităților maghiare pentru a înțelege dacă um, cerințele de inspecție din diversele directive au fost uh, respectate cu strictețe sau dacă a existat o lipsă de uh, punere în aplicare corectă a acestor cerințe. Cum vă spuneam, în octombrie am solicitat toate acest lucru și așteptăm cu mare nerăbdare răspunsul autorităților maghiare. O altă întrebare se referea la um, uh, posibilitatea Comisiei de a lansa un task force care să evalueze la fața locului ce s-a întâmplat. Apoi, așa cum am mai spus, e vorba de implementarea corectă a legislației existente. Avem o legislație detaliată și ne întrebăm dacă ea a, a, această legislație a, a intrat în vigoare încă din 2004, în schimb directiva IPPC a, tocmai a fost aprobată de Consiliu și prin aceasta avem posibilitatea de a aplica a, um, reglementări mult mai stricte și toate aceste cerințe din diverse directive trebuie puse în aplicare. Odată ce vom avea analiza autorităților maghiare, vom analiza la rândul nostru care sunt lacunele și ce putem face pentru a uh, uh le palia, în cooperare firește cu guvernul maghiar. În ce privește inventarul uh, siturilor industriale similare din Europa. Pentru informarea dumneavoastră există șase state europene care uh, uh, se ocupă cu bauxita, care extrag bauxita. Documentele tehnice care țin de directiva IPPC arată foarte clar care este uh, modalitatea cea mai bună de gestionare a acestor exploatări. Uh, procesele tehnologice sunt descrise în detaliu și în total există zece uh, uh, uzine care uh, produc, îmi cer scuze, 9 unități Uh, localizate în Franța, Germania, Italia, Grecia, Irlanda și România, care uh, exploatează bauxita pentru a produce aluminiu. În ce privește cadrul legal pentru inspecțiile UE, uh, în funcție de legislația privind mediul înconjurător, um, inspecțiile trebuie să fie independente și derulate în condiții Uh, similare. Uh, documentele referitoare la aceste inspecții sunt revizuite în acest moment. E vorba de o transformare a criteriilor minimale în forma unei directive orizontale sau se mai are în vedere și o altă procedură legislativă și anume uh, integrarea acestor stipulații în legislația sectorială. O altă opțiune ar fi introducerea uh, inspecțiilor specifice în uh, legislația sectorială. Un document adoptat chiar ieri întărește criteriile vizând incidentele și accidentele, precum și neconcordanța constatată în cazul inspecțiilor. În ce privește deșeurile de extracție, uh, Există un set întreg de reguli care trebuie implementate de statele membre în ce privește inspecțiile și pregătim de asemenea linii directoare în cadrul Comisiei pe acest domeniu. Ce face Comisia? Ei bine, consolidăm directiva privind responsabilitatea uh, legală în ce privește mediul înconjurător, reconsiderăm opțiunile pe care le avem. Există un articol 14 E vorba de uh, introducerea uh, obligatorie a unei dispoziții financiare. Uh, încercăm să obținem niște uh, nivele financiare mai permisive care să asigure că există suficienți bani pentru uh, um, a, a face tot ceea ce trebuie. E adevărat că există și probleme și le examinăm cu cea mai mare atenție. În ce privește lista de deșeuri periculoase la nivel UE, cred că autoritățile competente trebuie să ia întâi de, de toate deciziile și um, să spună dacă un anumit uh, produs, o anumită substanță intră în categoria, în categoria de deșeuri periculoase sau nu. Uh, potrivit listei europene, există două posibilități pentru această clasificare. Cea corectă, așa cum am spus, trebuie determinată de statele membre în funcție de compoziția reală a deșeului uh, cu pricina dacă e vorba de producția de aluminiu și nu conține bunoare metale grele sau alte substanțe periculoase, atunci noroi roșu poate fi catalogat ca nepericulos, dar de îndată ce conține oricare dintre aceste substanțe periculoase, ca urmare a uh, procesului chimic prin care trece, atunci trebuie clasificat, desigur, ca periculos. Și ne dăm seama că, potrivit analizei IPPC pe care am primit-o, uh, acest produs nu a fost clasificat ca periculos. Însă, acum se arată că e posibil să existe contaminare cu metale grele. Iată de ce am cerut autorităților maghiare să ne, of- să ne, las- să ne permită să înțelegem de ce au clasificat uh, acest produs ca non-periculos. Și odată ce vom avea răspunsul autorităților maghiare, vom uh, putea ulterior să luăm decizia și anume de a ști dacă clasificarea inițială a fost corectă sau incorrectă. Cred că uh, am răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră, dar desigur sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ja, vielen Dank, Frau Wenning, für diese Auskunft über die Fragen von... Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri detaliate la întrebările care v-au fost adresate. Din, feric- din nefericire, nu mai avem timp suficient, e aproape ora 11 așa că nu putem să dăm cuvântul tuturor celor 10 persoane care s-au înscris la cuvânt, ci și vă sugerez să dăm cuvântul colegilor noștri maghiari, fiecare având la dispoziție două cuvinte. Vă rog, vă rog să vă faceți uh, comentariile și după aceea sperăm că domnul uh, Uh, ambasador ni se va uh, alătura și vom putea eventual mai târziu să revenim la uh, tema noastră în discuție și toată lumea să se poată exprima pe această temă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să uh, susțin și să-mi exprim aprecierea pentru uh, efortul pe care l-ați făcut pentru a pune această temă pe discuția de zi. Cred că este într-adevăr o temă foarte de actualitate și foarte interesantă. Uh, interesul depășește, ca să spun așa, uh, situația și catastrofa care s-a întâmplat în Ungaria. Și întrebarea pe care, uh, întrebările pe care le-a pus doamna Hasi sunt toate foarte pertinente. Uh, Vă asigur că guvernul maghiar va face absolut tot ce este în putință să lămurească problema răspunderii. Trebuie să știți că diversele permise care au fost acordate uh, instalației au fost uh, emise în 2006, în timpul guvernului anterior. Uh, deci, guvernul actual, vreau să vă spun, nu are absolut niciun fel de interes să ascundă uh, ceva. S-au spus foarte multe lucruri, aș vrea să mai uh, adaug doar că dacă vorbim uh, de stabilirea răspunderii, trebuie să ne asigurăm că nu pot să apară uh, pagube ulterioare. Guvernul maghiar uh, a numit un comisar care monitorizează activitatea acestei uh, întreprinderi. În ceea ce privește stabilirea răspunderii, ei bine, uh, activele companiei se află în supraveghere, în supravegherea statului. Ehm, astfel încât să ne putem asigura că toate plățile se vor putea face, care trebuie făcute și s-au declanșat eh, toate procesele care răspund de acest lucru. Eh, vă reamintiți dezbaterea pe care am avut-o la Strasburg când doamna Georgeva a vorbit pe această temă. Autoritățile maghiare au făcut tot ce le-a fost cu putință, omenește posibil, uh, pentru a reduce impactul și consecințele acestui dezastru. Trebuie așadar să țineți seama de faptul că această cantitate, acest volum de 700.000 de metri cub de noroi roșu alcalin au fost deversate din nefericire, până la urmă, decesele s-au ridicat la zece persoane și cred că, uh, în fine, lista și parametrii ar trebui revizuiți. Într-adevăr, ne, uh, trebuie să ne asigurăm că planurile de inspecție și control din această instalație, din această fabrică și din altele uh, trebuie să devină mai stricte. Din perspectivă financiară și contribuțiile financiare, e bine, trebuie să avem la dispoziție instrumentele necesare ceea ce înseamnă că trebuie să schimbăm regulile aplicabile până acum pentru a avea întotdeauna la dispoziție niște instrumente financiare eficace care să poată permite acordarea de asistență și de sprijin într-o astfel de situație și nu numai în Ungaria, ci oriunde. Mulțumesc! Doamna Ceaba, mulțumesc foarte mult, eh, dragi colegi, pentru faptul că ați acordat atât de multă atenție acestei catastrofe. Foarte multe lucruri sunt de făcut din punctul de vedere al eh, mediului deoarece trebuie să vedem ce se întâmplă cu această directivă privind deșeurile de extracție miniere pentru a ne asigura că ea se aplică la nivel național. Sunt de acord cu reprezentantul Comisiei cum că trebuie să revizuim, să reanalizăm întreaga chestiune a criteriilor aplicate pentru a stabili dacă uh, o instalație sau o fabrică uh, se încadrează într-un domeniu sau altul. Deci, în ceea ce privește uh, situația nămorului uh, roșu, uh, Uh, e bine, ea se prezintă mai multe, există mai multe instalații în diverse țări europene uh, și în uh, Balcanii de, în, în, în Balcani și în Europa Centrală, Orientală și de Vest trebuie să ne asigurăm că există toate măsurile de prevenire și de uh, limitare a o astfel de catastrofe. Trebuie să analizăm aceste lucruri la nivel european. Trebuie să stabilim un, uh, un grup de intervenție, deoarece uh, și să arătăm foarte clar unde cade și cui revine uh, răspunderea. Așa cum avem acum un comisar în Ungaria care se ocupă, trebuie să existe și alți experți la nivel european capabili să analizeze situația. Cred că acolo a fost un caz de neglijență gravă deoarece această instalație ar fi trebuit să fie clasificată ca una periculoasă. Așadar, dacă avem o problemă de mediu de acest tip, din nou, și vorbim de reciclarea mănămorului roșu sau unor produse similare și în legătură cu asta am înaintat întrebarea, Uh, și cred că trebuie să susținem Comisia când este vorba de reciclarea acestui nămol uh, roșu deoarece o serie de, de substanțe po, uh, din nămolul roșu pot fi reciclate. ce vorba, vorba, vorba de 15 milioane de tone de nemol roșu care există în Europa la ora actuală. Și ar trebui să încercăm să-l folosim într-un fel sau altul, reciclându-l. Și, în fine, în ceea ce privește acordarea de asistență, avem uh, finanțare uh, din fonduri de solidaritate și altele, dar nu știu dacă ele sunt adecvate pentru a face față uh, consecințelor și efectelor unor astfel de catastrofe. În Slovacia și uh, alte state membre se primește asistență uh, dar uh, uneori nu primim decât încurajări, încurajări și uneori poluatorul nu, nu este neapărat cel care plătește. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste lucruri sunt uh, cuprinse într-o directivă care să impună niște uh, cerințe ce trebuie respectate, deoarece nu este sigur uh, că activele acestei companii vor fi suficiente pentru a plăti toate pagubele și cheltuielile ocazionate de această catastrofă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Așa cum ziceam, mai avem opt vorbitori pe listă, dar nu putem acum să le dăm cuvântul. O să uh, revenim uh, mai târziu și vom analiza din nou problema în profunzime. Și acum vă propun să trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de ambasadoarea Mexicului care a sosit, doamna Sandra Fuentes. Bine ați venit! împreună cu eh, expertul dumneavoastră privind protecția eh, mediului. Bine, ați venit, ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. Știți că va, știm cu toții că va avea loc această conferință majoră la Cancun și uh, Mexicul se uh, pregătește pentru acest, acest eveniment. Uh, societatea civilă va fi și ea reprezentată, evident, și Uniunea Europeană. Uh, și guvernele din toată lumea se vor întâlni și vor discuta acolo timp de două săptămâni. Am văzut ce s-a întâmplat la uh, Copenhaga și, uh, de fapt, nu s-a ajuns decât la o dispută și la niciun rezultat. De aceea, cred că această discuție este foarte importantă și așteptăm cu nerăbdare întâlnirea conferinței părților, uh, cea de-a 16-a, care va avea loc la Cancun. Și sperăm că lucrurile vor depăși acest blocaj în care ne aflăm. Nu vrem să dăm înapoi, vrem să mergem înainte. Comisia noastră a analizat problema schimbărilor climatice și legate de o rezoluție care va fi adoptată peste două săptămâni în plenară. Așadar, e vorba de o temă care ne interesează foarte mult și v-am ruga, dacă este posibil, să ne vorbiți despre uh, Uh, ce pregătește Mexicul, uh, și experții care lucrează alături de guvernul dumneavoastră. Sunt uh, convins că sunteți într totul la curând cu situația actuală. Așadar, doamnă ambasador, vă rog să luați cuvântul. Să ne vorbiți despre ce se întâmplă, cum se pregătește conferința și ce ne așteptăm la Cancun. Mulțumesc uh, foarte mult. Bună ziua tuturor. Expertul meu pe această temă este și el alături de mine uh, și uh, în stânga mea am și consilierul pe această temă, care cunoaște foarte bine subiectul, lucrează pe această temă la ambasadă de multă vreme. Îmi face așadar deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi Uh, și, dar dacă aveți întrebări tehnice foarte concrete, uh, o să vă rog să le adresați expertului. Așadar, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc cu dumneavoastră astăzi pe această temă și să vă împărtășesc uh, impresii și gânduri în legătură cu stadiul negocierilor și rezultatele la care ne putem aștepta de la conferința părților, acea de-a 16-a, de la Cancun. Sperăm ca uh, Convenția Națiunilor Unite privind schimbările climatice să uh, își uh, atingă nivelul de ambiție pe care îl, îl are. o să încep prin a vorbi despre o temere de-a mea pe care cred că o aveți și dumneavoastră. Progresul în cadrul negocierilor nu corespunde nivelul cunoștințelor pe care le avem cu privire la provocările actuale și viitoare de mediu. Acest uh, sentiment al uh, urgenței este, este foarte clar, lucru dovedit de diversele uh, studii făcute, inclusiv legat de costurile lipsei de punere în aplicare a măsurilor și societatea civilă este angajată și s-a mobilizat, cere să luăm decizii care să facă față acestor provocări. La fel, nu putem uh, să nu înțelegem uh, gradul de complexitate al uh, problemelor și provocărilor. Convenția privind schimbările climatice este una dintre cele mai complicate pe care le-a făcut vreodată Națiunile Unite, prin natura sa și prin contextul economic, politic și financiar cu care ne confruntăm la ora actuală. Uh, negocierile merg mult mai departe decât uh, problemele ecologice ca atare. Uh, sigur că acesta ne preocupă foarte mult, dar dincolo de asta ne confruntăm cu provocări de natură economică, de securitate de asemenea trecerea la economie cu consum redus de dioxid de carbon nu este doar o aspirație, ci devine o realitate care afectează concurența și accesul uh, la noi piețe. Uh, de aceea vom uh, vedea că și standardul de viață și nivelurile de securitate al diverselor țări va fi afectat. Schimbările climatice reprezintă o realitate și trebuie să-i facem față dacă nu luăm uh, deciziile și măsurile potrivite la Cancun, riscul uh, este ca, um, un risc foarte mare ca acest proces important să își piardă din pertinență și să se lungească ani de zile, uh, ceea ce din nefericire s-a întâmplat cu runda de la Doha a Organizației Mondiale a Comerțului. Cred că soluția rezidă în cadrul multilateral și Mexico crede cu tărie în acest lucru. O să uh, folosim uh, uh, talentele noastre diplomatice pentru a îmbunătăți nivelul negocierilor. Querida en Cancún todavía un esfuerzo mayor. Astfel, în urma acestor demersuri, a fost elaborat un text care necesită eforturi suplimentare pentru a se continua pe această cale. Nu mai trebuie să pierdem timp uh, cu um, ideologii sau simple dialectici sau cu confruntări între nord și sud. Știm foarte bine care sunt limitele lor. La Cancun fiecare parte trebuie să identifice ceea ce este primordial la nivel individual și să fie dispusă să ajungă la soluții comune care să poată fi satisfăcătoare pentru toată lumea. Mexicul a întreprins toate eforturile necesare pentru a recupera încrederea pierdută în urma conferinței de la Copenhaga. Ca urmare, am realizat un proces de consultare cu toate țările participante. Am lucrat cu secretariatul, cu președinții uh, grupurilor de lucru și de asemenea și cu coordonatorii pentru ca rezultatele să fie corecte, să fie echilibrate. De-a lungul acestui an, Mexicul a promovat dialogul între sectorul public și privat uh, cu privire la modurile de finanțare la Geneva pe 1 și 2 septembrie pe tema carbonului pe 16 octombrie și pe 11 noiembrie a avut loc o reuniune privind tehnologiile și noua legislație. Am organizat de asemenea o dezbatere privind New Solutions COP16 care se va referi la o prezentare a inițiativelor de dialog, de comerț, de investiții și de tehnologii în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice. Lucrăm cu World Business Council for Sustainable Development și în același timp organizăm reuniuni cu societatea civilă. Astfel, există și spaii specifice dedicate participării populațiilor indigene. 8.000 reprezentanți ai societății civile s-au înscris până în prezent în cadrul proceselor stabilite de Națiunile Unite pentru a participa la COP16. În ceea ce privește organizațiile care nu pot sau nu doresc să participe în conformitate cu procedurile uh, organizației, guvernul Mexicului oferă acestora un spațiu în care pot să beneficieze de uh, informații și numim acest spațiu via climatică. Având în vedere situația și timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, trebuie să dăm dovadă de realism și primul, um, prima provocare la care trebuie să răspundem este să adoptăm un set de măsuri care să permită menținerea procesului lansat de Convenția privind diversitatea biologică în plan juridic. Și aici aș dori să vă Uh, transmit recunoștința noastră față de decizia luată de Uniunea Europeană cu privire la protocolul de la Kyoto și țările cele mai puțin avansate. Pentru conferința de la Cancun este indispensabil să întărim aspectul instituțional, adaptarea tehnologiilor, tocmai ca pentru ca țările în curs de dezvoltare să-și poată îmbunătăți capacitățile în combaterea schimbărilor climatice și, de asemenea, să reușească să răspundă nevoilor populației. Pentru acest obiectiv avem nevoie de o arhitectură financiară solidă care să permită generarea și canalizarea într-un mod cât mai flexibil a resurselor uh, în favoarea acțiunilor de protecție a mediului, de adaptare, într-o perspectivă pe termen lung. De asemenea, trebuie creat un cadru instituțional care să permită garantarea conservării pădurilor și reîmpădurirea împreună cu toate entitățile de mediu și entitățile sociale implicate. Avem nevoie de un regim internațional, de o schemă internațională de mediu care să permită întărirea capacităților tuturor țărilor, inclusiv transferul de tehnologii în favoarea celor mai vulnerabile și, în cele din urmă, trebuie să uh, întărim acțiunile de atenuare a efectelor negative asupra mediului, având în vedere preocupările noastre comune și capacitățile de care dispunem. Dificultățile cele mai importante sunt legate de eforturile de atenuare din partea țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, există și dificultăți în materie de transparență. Și aici, în cadrul negocierilor, trebuie să luăm în seamă rapoartele și informațiile transmise. Observăm că în țările în curs de dezvoltare, procesul de informare, de raportare, are un caracter diferit față de obligațiile care funcționează în țările dezvoltate. Încă nu am ajuns la un consens asupra modului în care dorim să cooperăm cu toate părțile nu știm însă încă care sunt nuanțele pe care trebuie, toate nuanțele pe care trebuie să le luăm în considerare, având în vedere diferențele care continuă să existe. Nu mai trebuie să ne gândim la niște soluții grandioase, ci să dăm dovadă de realism pentru a susține măsurile de atenuare a schimbărilor climatice, măsuri care pot să se traducă, să se transpună în politici apoi la nivel național. Și din acest punct de vedere, trebuie să avem posibilitatea de a ne baza pe o finanțare rapidă. Este un element crucial, dar în același timp trebuie să adoptăm acele decizii care permit crearea fondului verde de la Copenhaga. Aspectul finanțării nu trebuie să fie considerat ca un trebuie să fie considerat ca un element de justiție, un, un element echitabil care să fie prezent în toate țările. Uh, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20-30% până în 2020 este un obiectiv afirmat de Uniunea Europeană, însă, având în vedere decizia Consiliului European din octombrie, acest lucru ar putea interveni numai după Cancun, de unde de unde apelul țării mele către comisia dumneavoastră în favoarea acestui procent și a trecerii de la 20 la 30%. Sunt fixate de asemenea și uh, obiective de reducere a uh, schimbărilor climatice până în 2050 și de reducere a creșterii temperaturilor. Aceste propuneri voluntare de reduceri nu se încadrează întotdeauna în obiectivele fixate. Țările care nu aparțin anexei 1, precum și economiile emergente, trebuie să se angajeze să reducă în mod drastic emisiile de gaze cu efect de seră. Acest lucru trebuie să fie posibil și Mexicul, în calitate de partener asociat strategic al Uniunii Europene, știe că se poate baza pe rolul de coordonare al Uniunii Europene. La fel uh, și în cazul țărilor care beneficiază de ajutoare financiare din partea Uniunii Europene. În cadrul acestui proces am întreprins negocieri, uh, consultări cu actorii cheie, uh, Comisia, Uniunea Europeană. Uh, comisarul uh, responsabil s-a deplasat uh, în Mexic și am avut ocazia și eu să am întrevederi um, pe acest subiect. Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitățile suplimentare care i-au fost conferite. Trebuie să își asume aceste responsabilități împreună cu țările cu care are relații comerciale și de cooperare. Uh, Împreună cu Mexicul vom lucra mână în mână și ne vom baza pe structurile prevăzute prin Convenția Cadru a Națiunilor Unite, care până în prezent a avut o istorie de 10 ani de relații fructuoase în domeniul mediului. Avem de asemenea o relație politică care va fi reafirmată în cadrul COP16 Cancun. Există și proiecte europene de investiții în sursele regenerabile de energie. Sperăm că aceste inițiative vor putea fi convergente, sistemul european fiind cel mai avansat din lume. Am întreprins deja consultări cu Uniunea Europeană pentru a vedea care ar fi metodologia de urmat și care sunt perspectivele sectoriale. Noi suntem convinși în Mexic că numeroasele soluții ale problemelor climatice trebuie să treacă prin mecanismul um, achizițiilor. Politicile noastre sunt orientate către încurajarea participării sectorului privat. În calitate de participanți la Anexa 1 ne-am angajat să reducem emisiile de carbon. Președintele Felipe Calderon a anunțat anul trecut obiectivele unilaterale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2012 de până la 50 de milioane de, tonă, de tone pe an. Și avem un plan ambițios de combatere a schimbărilor climatice avem uh, instituții, baze de date, metodologii care ne permit să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să jucăm un rol de uh, coordonare și de participare la noua economie verde, economie ecologică. Trebuie să ne bazăm pe sprijinul extrem de prețios al Uniunii Europene pentru a dovedi că putem merge mai departe uh, pe drumul pe care l-am uh, deschis și să lansăm o nouă eră a măsurilor internaționale pentru binele Mexicului, pentru binele Europei și pentru binele lumii în ansamblul său. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna ambasador, pentru expunerea dumisale. și pentru a ne fi prezentat angajamentele luate de Mexic, o țară extrem de importantă în conferința de Națiunilor Unite. Am fost și eu câteva săptămâni în urmă în Mexic și am putut vedea cu ochii mei, pe teren, că uh, Uh, toate sectoarele societății se, pregătește, uh, societății se pregătesc intens pentru această conferință de la Cancun. Uh, țara a luat angajamente ferme, 8.000 de reprezentanți ai societății civile s-au înscris deja și vor fi cu siguranță mult mai mulți prezenți. Cu siguranță va fi mult mai puțin frig decât la Copenhaga și uh, cred că și accesul la săl va fi bine organizat așa încât să nu trebuiască oamenii să stea la coadă ore în șir, așa cum a fost cazul cu un an în urmă. Ați mai vorbit și de procesul de negociere, care desigur este perfectibil, atunci când e vorba de 139 de țări, e dificil să obții un consens. Însă președinția japoneză, dacă vă amintiți, a reușit la Kyoto cu ani în urmă și cu două săptămâni în urmă și la Nagoya. În ce privește uh, conferința asupra biodiversității, sigur, sunt probleme dificile și complexe, dar nu este imposibil, ținem seama de succesele deja obținute și sperăm ca la Cancun să se ia decizii majore ne rămâne puțin timp, iată de ce uh, vă ofer doar câte trei minute și dau de îndată cuvântul lui Karl-Heinz Florenz. Uh, mă situez la partea stângă a sălii astăzi, uh, ceea ce nu e un obicei. Doresc întâi de toate, doamna ambasador, să vă urez bun venit printre noi și mi-a plăcut foarte mult toate cele pe care le-ați spus. Uh, e încurajant să vă aud și vă încurajez la rândul meu să participați activ la ameliorarea strategiilor diplomatice de negociere ori de câte ori e vorba de a convinge șefii de state și guverne, știm bine că avem de-a face cu egouri puternice uh, care au aplomb și siguranță, așa încât e nevoie de o strategie diplomatică extrem de bine pusă la punct pentru a um, aborda aceste personalități. Poate că la Copenhaga aceasta a fost dificultatea cea mai mare, pentru că toți acești reprezentanți ai lumii occidentale au fost lăsați să își ia propriile decizii. Uh, și aș dori să vă pun și o întrebare. Comisia noastră a hotărât că obiectivul celor două grade ar putea eventual să uh, lase loc unui obiectiv de doar 1,5 grade. Mexicul este de acord cu această propunere și o a doua întrebare The measuring and reporting, measurement, reporting and verification process este un proces despre care s-a vorbit la Copenhaga, este un concept despre care nu s-a vorbit încă foarte, foarte mult, dar ne întrebăm cum uh, se poate practica această măsurare și verificare. Uh, anumite state autoritare ar fi dorit să impună punctul lor de vedere. Ce uh, părere aveți dumneavoastră ca reprezentantă a Mexicului asupra acestui sistem MRV? Uh, președintele. O creștere de 1,5 grade nu este o invenție a comisiei noastre, ci este un element care se regăsește în documentele de la Copenhaga. A existat și o petiție a uh, statelor insulare care se tem că 2 grade uh, a, i-ar pune situația de a dispărea. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também gostaria de dar as boas-vindas à Sra. Embaixadora. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, urez la rândul meu bun venit doamnei uh, ambasador și mulțumesc pentru prezentare, ca și pentru angajamentul uh, dumneiei în ce privește conferința de la Cancun. Chiar dacă nu va fi un succes total, măcar nu va fi un eșec total ca și ce s-a întâmplat la Copenhaga. Îi împărtășesc de asemenea preocupările. E adevărat că după eșecul de la Copenhaga, așteptările au scăzut. Însă, în același timp, Oamenii de știință ne-au alertat asupra nevoii de a ne stabili ținte și ambiții mai uh, înalte și de a avea și voință politică. Trebuie să învățăm lecția de la Copenhaga se pare că Mexic uh, își face temele și își asumă responsabilitatea, implicând în mod inclusiv societatea civilă. Mi se pare că aceasta este o metodă extrem de bună și este una de bun augur. Cu toate acestea, E de asemenea necesar ca uh, părțile implicate să împărtășească această responsabilitate și trebuie să promoveze o mai bună coordonare și o mai bună pregătire, așa încât uh, rezultatele pe care le dorim cu toții să fie realmente obținute. Cu ceva timp în urmă am auzit despre uh, rezultatele conferinței de la Nagoya. Acesta este un indicator bun, este un exemplu excelent care ar trebui urmat la Cancun. și ar fi excelent dacă am putea obține rezultate măcar similare cu cele de la Nagoya. Întrebarea mea este următoarea. Ținând seama de tot ce ați spus, doamnă ambasador, doresc să vă întreb uh, în ce privește atenuarea. Recent, un număr de um, deputați au participat în grupul Eurolat într-un efort de a ne coordona cu America Latină, așa încât să acordăm prioritatea necesară atenuării. Este oare posibil, după dumneavoastră, uh, să obținem un acord suficient de uh, larg pentru a acorda asistența necesară țărilor în curs de dezvoltare? Vă mulțumesc! Mulțumim doamnei Estrelea. Doamna Hasim. Nu, îmi cer scuze. Spune președintele, Verzi eh, schimbă oratorul. Știm care este rolul președinției mexicane și sperăm ca președinția japoneză, japoneză așa cum a făcut-o și la Nagoya, să-și aducă aportul și la conferința de la Cancun. Însă trebuie să fim siguri că trebuie să fim conștienți că deși un acord final nu poate fi obținut la Cancun, măcar facem pași semnificativi în această direcție. Am câteva întrebări asupra viziunii dumneavoastră în ce privește poziția Europei. În ce fel își joacă Europa rolul în această conferință de la Cancun, dacă considerați că există uh, spațiu de ameliorare și știm bine că întotdeauna e cazul? Mă refer mai specific la dezbaterea vizând încheierii cele de-a doua perioade uh, din protocolul de la Kyoto. Ce veți face dumneavoastră cu această dezbatere? Încotro o veți orienta? Europa susține totdeauna că integritatea privind mediul în protocolul de la Kyoto este o problemă. Care este viziunea dumneavoastră? În ce măsură Europa este ea însăși parte a problemei. Europa, practic, folosește un dublu standard cu problemele interne și față de problemele externe. Trebuie ameliorată integritatea de mediu. Care este rolul, așa cum îl vedeți dumneavoastră, pe care trebuie să-l joace Europa? În ce fel ar ajuta acest lucru dezbaterea de la Cancun? Vă mulțumesc! Uh, doamna de Brun, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei ambasador, uh, pentru prezentare și doresc să vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care dumneavoastră le-ați uh, desfășurat și vă felicit pentru experiența pe care o aveți uh, în negocierile și toată munca, efortul diplomatic desfășurat de Mexic. Acestea sunt absolut necesare și la Cancun. Dacă ați putea reveni și să ne oferiți detalii mai precise asupra uh, posibilităților de finanțare și a problemei transparenței în finanțare. De asemenea, în ce privește dezvoltarea tehnologică și transferul tehnologic. Uh, ce, ce măsuri uh, credeți că pot fi obținute la Cancun? Care sunt blocajele în aceste sectoare? Apoi, în ce privește cei 8.000 de reprezentanți ai societății civile, așa cum știți, la Copenhaga, oamenii uh, s-au înregistrat pentru conferință, dar nu au avut acces la, la negocieri și la, la, la, la ședințe. Uh, practic nu a, a putut avea loc uh, dezbaterea cu societatea civilă. Ne puteți spune uh, în ce fel veți, veți, face, veți face așa încât acești oameni nu doar să se registreze la conferință, ci să aibă realmente acces la discuții și dezbateri. Mulțumim. Richard Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi adresez la rândul meu mulțumiri, doamne ambasador, pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Mexicul, cred eu, va putea realmente să aducă progrese în această dezbatere. Am văzut că țara gazdă de obicei poate realiza asemenea progrese. S-a întâmplat și în Japonia. Doream să știu care sunt inițiativele Mexicului uh, în vederea obținerii unor rezultate concrete. Faptul că este o membru al um, grupului țărilor emergente uh, cu parteneri importanți, cum ar fi Brazilia, pe același continent, dar mă gândesc de asemenea la India, sau Africa de Sud. Poate că Mexicul ar putea asigura coeziunea în acest grup de țări emergente, tocmai pentru a um, face față marilor uh, puteri economice, cum sunt Statele Unite sau China. Sigur, nu va fi lucru ușor. China, la rândul ei, nu pare gata la compromis, la fel ca Statele Unite, cum vă gândiți să consolidați rolul dumneavoastră, rolul țărilor emergente față în față cu marile puteri? Apoi, Uniunea Europeană, desigur, este gata să ofere finanțare, dar am dorit să știm care sunt uh, proiectele concrete la care Mexicul uh, se gândește să atribuie aceste finanțări. Noi avem nevoie să convingem pe electorii noștri de oportunitatea finanțărilor oferite de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Forman, mulțumesc, doamnă ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră care lasă loc optimismului. Am un comentariu și două uh, întrebări. V-ați referit la posibilitatea ca Uniunea Europeană să treacă de la 20 la 30% reducerea CO2 până 2050 până 2012. Uh, ne-am exprimat uh, uh, cu o majoritate de voci pentru acest procent de 30%. Vom vota în curând, chiar în luna noiembrie, acest proiect și în plenară și ne vom pronunța printr-o rezoluție care va acorda și mandatul pentru această conferință COP16. Am și două întrebări. Întâi, așa cum ați spus, există o problemă de încredere, în special între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, între cei bogați și cei săraci, practic. Aceasta este o problemă o problemă imensă pentru COP15 la Copenhaga. Am discutat despre acest lucru. Ați putea oare să ne spuneți ceva mai multe despre ce s-ar putea face pentru a recâștiga acea încredere care să ne permită să ajungem la un acord de calitate? Iată prima mea întrebare. Cea de-a doua se referă la elementele uh, menționate cu privire la rezultatele potențiale la Mexic Uh, aveți uh, deja idee, aveți niște criterii pentru obținerea unui succes? E limpede, e bine poate să spunem înaintea întâlnirii, avem nevoie de a obține un acord pe puncte, pe anumite subiecte precise uh, tocmai pentru a evita un eșec tip Copenhaga și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai ai mai sau... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei președinte pentru a fi astăzi alături de noi. Doresc să felicit Mexicul pentru toate eforturile desfășurate până acum. E adevărat că, așa cum și președintele nostru a spus, e important ca uh, un al doilea succes după cel de la Nagoya uh, să apară, pentru că în felul acesta oferim un model pentru toate țările. Acest lucru poate fi făcut. Țările gazdă pot avea un uh, impact și un uh, efect major. Dacă nu facem măcar câțiva pași înainte la Cancun, mă tem că ne vom împotmoli în orice alte negocieri viitoare și, practic, ar putea exista un colaps al negocierilor. Iată de ce ceea ce se va întâmpla la Mexic este foarte, foarte important în cadrul Națiunilor Unite. Dorem să vă întreb în ce fel, dacă considerați că rezultatele obținute la Nagoya uh, aduc uh, o rază de optimism Am realizat la Copenhaga că e nevoie ca toată lumea să stea la masa negocierilor. Nu se poate ca doar cei puternici uh, să negocieze. Toată lumea trebuie să contribuie, toate țările, pentru că cu toții trebuie să cădem de acord. Aveți încredere că acest lucru va fi posibil în Mexic? că țări precum Bolivia și Venezuela nu se vor simți excluse, ci că vor participa și să nu procedeze uh, ca la Copenhaga, retrăgându-se în ultimul moment? De asemenea, considerați că a venit vremea să revizuim uh, țările din anexa 1 și anexa 2 în 98, când au fost alcătuite aceste două anexe, uh, Uh, situația era complet diferită. Acum, contribuția țărilor s-a schimbat. Consideri, considerați că în viitor aceste liste vor trebui revizuite? Sigur, nu acum în Mexic. O altă întrebare. Mexicul va fi activ și după această conferință de la Cancun. Acum, firește, sunteți extrem, extrem de activ, dar ne-am bucurat ca și după consumarea conferinței să fiți la fel de activi. Mulțumesc! Iată o serie lungă de întrebări și mai există două intervenții. Domnul Ferrera. Mulțumesc, doamna președintă, pentru pre... doamna ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră. Am două scurte întrebări. Întâi de toate, ce privește atenuarea. Doamna ambasador a spus, pe bună dreptate, că Bugetele pentru uh, țările în curs de dezvoltare, uh, în ce privește adaptarea la schimbările climatice, fac parte din responsabilitatea istorică în ce privește emisiile de uh, gaz cu efect de seră și de responsabilitățile scăzute ale țărilor în curs de dezvoltare. În ce privește fondul verde, uh, Sumele menționate până acum pentru o demarare rapidă, pentru acel fond Quick Start, sumele sunt uh, mici față de ceea ce noi aici în Parlament considerăm necesar. Sumele sunt mult mai mici decât datoria externă a acestor țări, bună oară. Uh, Consiliul European a propus o finanțare rapidă, dar este cu 2% mai mică decât suma datoriei externe a țărilor subsahariene. Iată de ce. Întrebarea mea este, recunoașteți importanța asocierii finanțării acestor proiecte cu uh, corelarea uh, acestea cu uh, datoria externă a acestor țări, ținând seama de constrângerile extreme uh, pe care asemenea datorii le implică asupra uh, proceselor uh, ce să țină seama de schimbările climatice. Cea de-a doua întrebare a mea. A, doamna ambasador spunea că e nevoie de a implica mecanismele de piață și vă refereați la sistemul european ETS, care este, desigur, schema cea mai avansată de schimb de cote de emisii. Schema ETS este în vigoare din 2005 în Europa, dar nu a dus la scăderea emisiilor, ba chiar din potrivă. O demonstrație clară a felului în care funcționează ETS este că acest instrument de piață este unul mai degrabă ineficient și întrebarea mea este, credeți că într-adevăr este necesar ca la Cancun să se dezbată mecanisme alternative, altele decât mecanismele de piață, ținând seama tocmai de uh, limitările acestor mecanisme de piață. În Europa acest lucru a fost uh, limpede. Uh, după criză știm care sunt prețurile la care au ajuns emisiile de CO2 și, cum am spus, uh, efectul a fost invers. Recunoașteți că este important ca la Cancun să se discute și mecanisme alternative decât cele de piață și să se discute uh, eficacitatea reală a acestor mecanisme de piață. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, doamna Satu, ultima intervenientă. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentariile și sfaturile dumneavoastră. Cum am putea oare fi mai constructivi, încă și mai constructivi în negocieri? Ați putea oare să ne împărtășiți uh, viziunea guvernului mexican asupra felului în care Europa poate fi mai constructivă chiar și în domeniul finanțării uh, negocierii, în ce privește uh, schimbarea climatică. În special în ce privește transparența uh, mecanismului de finanțare rapidă. Pentru a crea tocmai o atmosferă de încredere la negocieri. Apoi, E evident că nu putem obține un acord global. Practic fiecare, nu toată lumea uh, este gata să um, își asume angajamente mai importante. E adevărat pentru țările industrializate, dar fapt e că și țările în curs de dezvoltare ar trebui să adopte un uh, alt tip de gândire. Și aș dori să știu ce, uh, care este opinia guvernului mexican și ce face guvernul mexican pentru a crea mai multă bunăvoință, mai multă deschidere și în țările emergente, pentru a-și asuma uh, angajamente mai importante în ce privește atenuarea uh, acceptând bunăoară niște limite de emisii globale, măcar pentru anul 2050 și alte lucruri de felul acesta. Vă mulțumesc! Ja, wir sind am Ende der Fragen. Äh, eine ganz... Mulțumesc și cu asta am încheiat această rundă de întrebări. S-au menționat o serie întreagă de aspecte și de chestiuni. Äh, Experții și-au uh, luat uh, note, deci cred că sunt gata să vă dea și răspunsuri. Așa cum uh, spuneam, suntem uh, ambițioși și dorim să fim, să fim ambițioși în numele Uniunii Europene. Comisia noastră și Parlamentul în general a făcut întotdeauna presiune asupra Comisiei Europene și asupra Consiliului să mm, facă progrese și să meargă, mergem înainte. Sigur că S-au pus întrebări în legătură cu relația dintre țările dezvoltate, țările în curs de dezvoltare, protocolul de la Kyoto, modificările care s-au făcut în ponderea țărilor care nu se mai regăsește neapărat în anexa 1 și anexa 2 o serie întreagă de lucruri care demonstrează că negocieri și strategia de negociere trebuie să fie foarte complexă. Trebuie să ne gândim uh, și să ne încercăm să vedem ce uh, succese și sau ce eșecuri pot să apară la Cancun. Deci, multe, uh, multe întrebări și sper că reușiți să le dați răspuns, doamnă Văsădor, vă rog. Da, într-adevăr, au fost multe întrebări și toate foarte interesante. Nu o să răspund în ordine. Um, dacă aș fi uh, cinică, aș spune că așteptările cu privire la rezultatele uh, de la Cancun nu sunt foarte ridicate. Pentru că uh, ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga, la care au fost prezenți toți șefii de stat, deci au fost un, așteptări foarte, foarte mari atunci Eh, toată lumea se aștepta să se ajungă la un acord obligatoriu menit să rezolve problemele eh, schimbărilor climatice. E bine, acest lucru nu se întâmplă acum apropo de conferința de la Cancun. De fapt, e chiar mai bine pentru că înseamnă că realizările noastre de la Cancun, eh, așa cum vor fi ele, ne vor fi utile și ne vor ajuta să progresăm. Așa cum ziceam și mai devreme, această conferință trebuie văzută în, într-un context și un cadru multilateral. Nu este vorba, nu trebuie să fie vorba de vreo confruntare ideologică uh, sau să ne apucăm să vorbim de lupta dintre țările sărace și cele bogate și mai departe. Toate aceste conflicte poluează și ele uh, procesul într-o măsură mai mare sau mai mică. Categoric trebuie să sporim încrederea între aceste două grupuri de țări dacă e să obținem rezultate. S-a vorbit despre competențele diplomatice ale eh, Mexicului. Da, într-adevăr, Mexicul este un actor important în context multilateral. Și sunt convinsă că dumneavoastră înțelegeți foarte bine că eh, geografia este așa cum este, nu o putem schimba și uh, de aceea noi am fost întotdeauna implicați în relații multilaterale. Așa ne-am apărat de altfel întotdeauna interesele. Prin urmare, uh, Mexico are o experiență importantă uh, pe arena internațională, pe scena internațională și am reușit să stabilim punți de legătură cu toate, să spunem, grupurile de țări. Mexicul se află întotdeauna, se regăsește întotdeauna într-o poziție relativ delicată. Pe de o parte suntem o țară în curs de dezvoltare, dar pe de altă parte suntem uh, membru OCDE de peste 50 de ani. Ori uh, OCDE-ul este considerat uh, clubul, să zicem așa, țărilor bogate, între ghilimele. Prin urmare, avem un dialog permanent atât cu țările în curs de dezvoltare cât și cu cele dezvoltate și înțelegem foarte bine problemele și temerile amândorura. Lucru care s-a văzut foarte bine și la Nagoya. Am uh, coordonat grupul de la Rio și am prezidat grupul 2. Așadar, cred că asta demonstrează că anul acesta, iată, deja am avut ocazia să discutăm cu toate uh, țările sau grupurile de țări și să auzim uh, temerile și preocupările lor. Încercăm să mergem mai departe. Vreau uh, de fapt să vă spun că președinția noastră începe la Cancun și că tot ce am făcut până aici Până acum s-a făcut mm, la modul informal, dar evident că ne bazăm pe sprijinul Danemarcei, al Africii de Sud, uh, și am creat un fel de troică prezidențială. Sperăm că această troică va reuși într-adevăr să meargă mai departe și să funcționeze și după Cancun. De aceea vă asigur că am făcut tot ce ne-a fost cu putință ca să ne asigurăm că negocierile vor fi cuprinzătoare, adică vor include pe toată lumea și, în primul rând, dorim ca ele să fie transparente. Dorim să dăm un exemplu în acest sens. Cred că uh, unul dintre rezultatele negocierilor uh, vor fi uh, cu privire la o metodologie mai bună, ceea ce este un lucru important. Credem uh, că în anii viitori uh, vom uh, vedea că fiecare țară care preia președinția își va începe de fapt activitatea și munca de îndată ce începe președinția anterioară Ehm, noi am început să ne pregătim imediat după Copenhaga și nu începem pregătirea la Cancun, ci doar președinția. Și acum în legătură cu strategia. E bine, vom încerca să obținem un pachet echilibrat care să includă acele lucruri asupra cărora există un acord și acele lucruri pe care le-am discutat cu diversele țări și grupuri de țări. În ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, strategia noastră a fost să încercăm să le, facă, să le facem să înțeleagă că reacția la schimbările climatice se leagă în mod intrinsec cu politicile de dezvoltare. Deci, un proces uh, evolutiv avem provocări majore, dar avem și oportunități majore. S-au dat exemple foarte concrete de către unii dintre noi și eh, am, eh, știm că Uniunea Europeană ajută eh, Mexicul în ceea ce privește investițiile în procesele de atenuare a efectului schimbărilor climatice. Pot să vă spun, într-adevăr, că există o linie de credit europeană alocată proiectelor verzi. Și am început să o folosim deja, e vorba de 15 milioane de euro deja, 20 uh, de milioane au fost deja folosiți în uh, proiecte uh, de surse alternative de energie în, anumite, în unele state din Mexic. Dar categoric este, aceasta este o ocazie, o oportunitate și pentru întreprinderile europene. Și în acest context, aș vrea să vă spun că pentru noi dialogul cu sectorul privat este, privat este absolut esențial. Am fost în Mexic acum câteva săptămâni și am vorbit cu o serie de oameni de afaceri. Aproape că îmi venea să plâng când, am, când vorbeam cu ei, pentru că uh, plângeau cu lacrimi de crocodil cu privire la politicile guvernamentale, de faptul că li se taie aripile, că nu li se permite să-și dezvolte întreprinderile și afacerile își ehm, întrebau ce poate să facă ei mai mult decât vecinii, ni se pun piedici, suntem limitați și așa mai departe. Ori, în realitate, ehm, ideea este să avem, să construim o atitudine responsabilă în cadrul guvernului mexican, pentru că noi credem că dacă întreprinderile private și sectorul privat se implică în întregul proces, atunci vom avea șanse mai bune să progresăm. Există evoluții în ceea ce privește resursele alternative și tehnologiile verzi care ne pot ajuta să facilităm accesul la sursele mari, majore de finanțare. Și până la urmă, acest lucru va conduce la sisteme de transport, uh, de locuințe mai bune pentru cetățeni la niveluri mai mici de, de poluare, eh, deci, în general, o, un nivel, o calitate a vieții mai bună pentru toată lumea. Sigur că trebuie să eh, avem niște eh, metode durabile de folosire a resurselor, a pădurilor, a apelor și așa mai departe. Deci cred că este nevoie de un adevărat și întreg instrumentar de măsuri pentru a ne asigura că uh, într-adevăr, schimbările climatice până la urmă devin o ocazie profitabilă pentru uh, toate țările noastre. Sigur că dimensiunea politică a uh, acestui fenomen trebuie abordată împreună cu strategiile de dezvoltare. Trebuie să vedem cum Uh, își gestionează fiecare țară economia sa. Trebuie să analizăm și să vedem uh, dacă într-adevăr gestiunea e foarte, foarte bună, foarte serioasă și dacă își asumă răspunderile respective acest lucru va permite unora dintre țări să fie și niște bune modele demne de urmat. S-a pus întrebarea cum, ce poate să facă Uniunea Europeană să meargă mai departe. Cum uh, putem uh, ajuta uh, la accelerarea acestui proces? E bine, aș zice E bine, jucați un rol de lider. De fapt, îl jucați deja, chiar dacă nu vă dați seama. Ehm, Mexicul lucrează împreună cu instituțiile europene ehm, piața emisiilor ehm, de carbon pe care ne-o dorim noi în Mexic, dorim, vrem să, să fie o, o copie a celei europene, care e cea mai bună pe care o avem la ora actuală. Și noi dorim să obținem realizările pe care le-ați obținut dumneavoastră. Sigur că există diverse mijloace de stabilirea standardelor, de adoptare a normelor de aplicare a politicilor privind schimbările climatice capabile să dea și să servească ca exemplu și pentru noi. Sigur că problema finanțării este întotdeauna inevitabilă. Nu vreau să fiu foarte tehnică, dar vreau să vă spun că, fără nicio îndoială, țările în curs de dezvoltare uh, caută finanțare. S-a pus întrebarea referitoare la anularea datoriei țărilor sărace în acest context într-adevăr, o chestiune care trebuie analizată împreună cu cea uh, a răspunderii istorice a țărilor dezvoltate. La ora actuală, cred că ar trebui să nu amestecăm lucrurile și uh, să nu le amestecăm nici cu faptul că uh, fondurile din partea țărilor donatoare fac parte din ajutorul pentru dezvoltare. Deci treaba asta trebuie făcută trebuie spusă foarte clar. Sunt lucruri diferite atunci când vorbim despre asigurarea uh, finanțării programului de demarare rapidă Quick Start. Sigur că în cadrul comunității internaționale s-au auzit uh, apeluri uh, cum că acest program Quick Start ar trebui să facă parte din ajutorul pentru dezvoltare. Credem însă că acest lucru nu este acceptabil. Dacă vorbim despre ONG-uri, trebuie să vă spunem că Mexicul, într-adevăr, crede cu tărie în rolul ONG-urilor în cadrul dialogului de la Cancun. Totuși, doresc să vă reamintesc că regulile conferinței eh, nu sunt făcute eh, de guvernul eh, mexican, ci am le, cel care organizează, de fapt, uh, cel care partea organizatoare sunt Națiunile Unite. Deci, uh, participarea ONG-urilor va fi stabilită pe uh, baza modelului Națiunilor Unite. Ce putem noi să oferim este ca Uh, ceea ce nu s-a făcut la Copenhaga, să ne uh, asigurăm că uh, oamenii mm, și reprezentanții societății civile nu vor trebui să aștepte atât de mult în într-o căldură mare, spre deosebire de frigul de la Copenhaga, ca să intre în sală și să participe la discuții. Sigur că anumite săli ale conferinței nu vor fi accesibile ONG-urilor. Aici vreau să vă vorbesc și despre includerea grupurilor indigene uh, ca participanți la negocieri, care joacă în mod categoric un rol foarte important. La Cancun ne așteptăm să avem 16.000 de delegați sau 16.000 mm, de participanți a, am spus că s-au înregistrat 8.000 de ONG-uri, așa că faceți și noastră calculele. Și, după cum vedeți, avem de-a face cu niște cifre semnificative și o participare importantă și facem într-adevăr un efort serios, încercând să ne asigurăm că lumea nu va fi dezamăgită, așa cum s-a întâmplat la Copenhaga, Eh, acolo unde ONG-urile practic nu au avut niciun fel de acces. Cred că am răspuns diverselor eh, întrebări care s-au pus. S-a vorbit eh, despre transparență. Într-adevăr, asta este o dimensiune fundamentală pentru noi. Pentru că dacă ne dorim într-adevăr ca această conferință să fie un, uh, un succes, uh, și având în vedere arhitectura financiară care stă la baza diverselor mecanisme, mecanisme economice, măsurilor privind combaterea schimbărilor climatice, e bine, acestea trebuie să fie negociate de la început. Uh, întărirea și consolidarea încrederii, iarăși e un lucru pe care l-am menționat. Asta înseamnă că trebuie luate măsuri imediate pentru a asigura accesul imediat, uh, pentru a, a oferi țărilor în curs de dezvoltare accesul la aceste fonduri care vor fi disponibile în 2012 și 100 uh, de milioane care vor fi disponibile în 2020. Prima... Nu trebuie să dezamăgim aceste țări. Trebuie să creăm mecanismele necesare pentru a monitoriza cu atenție acordarea finanțării din diversele fonduri. Apoi, trebuie să vedem Uh, relația care există între suveranitate uh, și responsabilitate. Țările trebuie să participe pe picior egal, uh, fiecare și țările donatoare și țările primitoare au răspunderea, răspunderile lor. Acum, în fine, sper că am răspuns la toate întrebările, dar dacă nu, vă rog, sunt la dispoziția dumneavoastră în continuare. Eh, aici la ambasadă și până la conferința de la Cancun, vă rog, dacă aveți întrebări, dacă doriți mai multe informații, să vă rugăm să nu ezitați. Ne face uh, plăcere, ne-ar face mare plăcere să vedem o delegație foarte mare din partea Parlamentului European care să participe la aceste negocieri uh, de la Cancun. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că mi-ați dat ocazia să vorbesc cu dumneavoastră astăzi. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă ambasador, pentru faptul că ați venit astăzi aici și cred că ne-ați adus o serie întreagă de date și informații noi. Și noi ne pregătim uh, să participăm la conferința de la uh, Cancun, uh, discutăm cu secretariatul și, cum spuneam, vom elabora o rezoluție pe care o vom adopta la Strasburg. Delegația care va lua uh, parte la conferința de la Cancun va conține 33 de eurodeputați. Și uh, sunt uh, sigur că vom fi însoțiți și de multe alte persoane. Așadar, vă ținem pumnii și dorim ca președinția mexicană să se bucure de succes, în special pentru că, așa cum ați arătat, Uh, asigurați acest rol de legătură, de, de punte între diversele grupuri de țări. Ați mai vorbit de transparență, de deschidere, despre procesul de negociere, despre caracterul cuprinzător. Cred că acestea sunt deja niște garanții ale succesului, faptul că nimeni nu se va simți lăsat pe din afară. Dar sigur că dorim să vedem și rezultatele, așa cum ziceam, vă ținem uh, pumnii. Și vă mulțumim încă o dată foarte mult. Sunt convins că ne vom reîntâlni în uh, cursul uh, procesului de dezbatere și de negociere. Mult succes! Și cu asta am ajuns la ultimul uh, punct de pe ordinea noastră de zi a acestei dimineți. Deja de câteva ori s-a vorbit despre uh, conferința de la Nagoya privind biodiversitatea. Uh, mai mulți eurodeputați au alcătuit delegația noastră, unii dintre ei sunt prezenți aici. Domnul comisar Potocnic ne-a făcut o prezentare și am mai avut uh, și din partea președinției belgiene. Uh, lucrurile au mers uh, foarte bine. Doresc să mulțumesc secretariatului pentru treaba de bună calitate pe care au făcut. Organizarea a fost impecabilă, la fel și pregătirea. Am fost foarte plăcut surprins de întâlnirea rețelei care a avut loc luni și marți, o reuniune foarte interesantă care ne-a permis să analizăm toate chestiunile importante legate de biodiversitate. Și cred că Parlamentul European ar trebui să continue să joace un rol activ în acest context. Era vorba de rețeaua Globe. Am avut uh, și uh, țara gazdă, am avut și delegația uh, Stat Statelor Unite. Cred așadar că până la urmă a fost, să spunem, structura participării de la Nagoya a fost foarte bună. S-au uh, spus diverse păreri, inclusiv uh, critice, în sensul că nu uh, vom reuși la Cancun să obținem rezultatele de tipul celor de la Nagoya. Membrii celorlalte delegații și directorul general UNEP ar dori să participe la ședința noastră pentru a vorbi despre guvernanța globală în cadrul schimbărilor climatice. E vorba de Rio plus 20. Avem o serie întreagă de convenții paralele și poate că a venit momentul să încercăm să le modernizăm. Acesta, acest subiect va fi dezbătut în legătură cu pregătirea conferinței Rio Plus, uh, plus 20. Sigur că nu avem vreo garanție a succesului, de aceea ne-am bucurat foarte mult uh, la urmă când am văzut că s-a ajuns la un uh, consens. Evident, rezultatul unor compromisuri. Nu am reușit să obținem tot ceea ce ne-am dorit în rezoluție, dar COP10 și-a adus contribuția cu privire la conștientizarea privind resursele și capitalul natural și pierderile din acest capital. Acum oamenii sunt mult mai conștienți de aceste lucruri decât erau înainte. De aceea, suntem cu toții din ce în ce mai conștienți de faptul că pierdem din acest capital al naturii. S-au stabilit uh, ținte dorim să facem progrese. Dar, într-adevăr, s-au convenit anumite ținte. Protocolul privind accesul uh, și împărțirea uh, beneficiilor a fost uh, convins, de asemenea privind protocolul privind utilizarea resurselor genetice, S-a pus uh, întrebarea cu privire la societățile americane care uh, nu fac parte la acest acord. Ar fi de neacceptat să mm, apară vreo concurență neloială? Dacă este așa, Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze. Apoi a fost vorba de mobilizarea resurselor financiare. și Uniunea Europeană nu a fost foarte fermă, nu a existat aici un acord concret. De aceea cred că din acest punct de vedere va trebui să, re, uh, să ne repunem pe treabă. Uh, participarea noastră a fost importantă la aceste negocieri, au existat așteptări serioase, a trebuit să facem și uh, compromisuri, evident. Uh, Eh, trebuie să vă spun că eh, Comisia a condus foarte bine negocierile. Doresc să îi mulțumesc eh, Comisiei și să o felicit pentru că am reușit într-adevăr să vorbim pe o singură voce. Președinția belgiană a contribuit și ea la acest protocol privind accesul și împărțirea beneficiilor. Protocol care merge mai departe decât ne-am așteptat la începutul conferinței de la Nagoya. Deci mesajul Uniunii Europene a fost într-adevăr foarte clar uh, și a arătat că se putem ajunge la un uh, consens. Deci asta este uh, prezentarea pe care doream să vă o fac și acum o să-i dau cuvântul lui Germien Germanii. Mulțumesc, nu o să repet ceea ce s-a spus. Am avut aceleași sentimente față de delegația noastră. Statele Unite nu sunt un membru de plin al Convenției. Uh, poate că este cu dus și întors, dar uh, Statele Unite nu ar fi fost niciodată de acord cu protocolul privind uh, um, împărțirea accesului și a beneficiilor. Și atunci, poate că până la urmă este mai bine așa. Sunt optimist față de procesul de ratificare. Mă tem însă că unele din statele membre și unele din guverne și parlamente vor, se vor mai gândi un pic, uh, mai ales în ceea ce privește acest protocol, Access and Benefit Sharing. Și trebuie să vedem dacă vor fi de acord cu el. Și doresc să mulțumesc Comisiei Europene și Consiliului pentru un mod foarte deschis și cooperant de informare. Ne-au uh, făcut sesiuni de briefing în fiecare seară și cred că este un exemplu al cooperării care ar trebui să existe între noi. Doresc să le mulțumesc așadar în mod oficial. O singură dezamăgire aș avea. Înainte de convenție, sperasem să ridic, să, să, să conștientizăm uh, lumea întreagă despre importanța biodiversității, însă având în vedere atenția destul de limitată a mass mediei, mi-e teamă că nu ne-am îndeplinit acest obiectiv și așadar cred că trebuie să mai lucrăm pe această parte. Un mod de a continua ar fi să acoperim golul care există între partea privind mediul și partea privind economia. Și atunci v-aș sugera să facem o reuniune comună cu Comisia Econ pentru a discuta biodiversitatea, nu numai din punctul de vedere al protecției mediului, ci și din punctul de vedere economic. Astfel, poate că am putea să-l invităm pe reprezentantul proiectului TIP, care ne-ar putea spune și nouă și colegilor de la Econ care este adevărata importanță a biodiversității. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, studiul tip a făcut obiectul unei dezbateri uh, extrem de importante în uh, cadrul Nagoya, la fel și conturile de mediu. Am spus asta când am votat proiectul meu. Iată o nouă dimensiune de reflexie și de acțiune și vă notez uh, recomandarea. Sandrine monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam și eu să mă alătur celor spuse și nu o să ezit uh, să repet uh, mulțumirile dumneavoastră și să subliniez calitatea organizării, pregătirii tuturor proceselor furnizate de către secretariatul comisiei noastre. Cred că este bine să subliniem acest lucru. Doresc să mulțumesc și pentru o colaborare extrem de um, plină de sens care ne-a permis nouă Parlamentul European să avem un rol foarte activ. Așadar, mulțumesc președinției uh, Consiliului, comisarului Potocnic și echipei sale de, pentru sprijinul pe care l-au acordat Comisiei Mediu. Am uh, lucrat în niște condiții cu adevărat ideale. Și în cadrul rețelei Glob Internațional ne-am dat seama care este importanța pe care poate să o joace biodiversitatea, care este rolul transparenței și cât de importantă este cooperarea care s-a înregistrat în cadrul rețelei Glob între diferiții parlamentari din lumea întreagă, cred că acest climat de încredere a contribuit la rezultatele conferinței de la Nagoya, care ne-a ținut uh, în suspans până la sfârșit, pentru că cele trei acorduri au fost semnate la ora unu și jumătate dimineața și la ora 12 noaptea încă nu știam dacă uh, aveam să reușim să ajungem la un acord într-adevăr, rezultatele se situează puțin sub obiectivele ambicioase pe care le fixasem, dar cred că trebuie să fim mulțumiți pentru că este o bază și o sursă de, uh, de speranță atât în ceea ce privește relațiile multilaterale, noua guvernanță, așa cum trebuie ea gândită uh, pentru viitor, pe partea de mediu și este o veste bună și pentru, pentru biodiversitate, pentru că ne mai rămân multe lucruri de făcut, sperând însă că uh, vom avea nevoie de mai puțin timp decât a fost nevoie pentru protocolul de la Kyoto. În orice caz, Nagoya a afirmat niște angajamente clare din partea tuturor părților semnatare ale convenției și o altă veste bună privește construcția cooperării Uniunii Europene în cadrul tratatului de la Lisabona și a perioadei post-Lisabona, afirmând capacitatea Uniunii Europene de a reuși să aibă o poziție importantă, o poziție de forță la nivel mondial, vorbind cu aceeași voce, transmitând același mesaj. Cele 27 state membre și-au uh, jucat foarte bine rolul, nu s-au dispersat și cred că un punct pozitiv al acestor negocieri a fost apariția pentru prima dată a unei noi forțe um, în plan internațional. E vorba de Uniunea Europeană și sperăm că acest lucru va continua și sperăm că prin angajamentele uh, luate uh, vom avea și noi posibilitatea de a reaminti Comisiei ceea ce uh, a promis și anume că strategia Uniunii Europene care este acum în curs de renegociere pentru perioada 2011 2020, ei bine, prin această strategie Uniunea Europeană trebuie să-și reafirme rolul de lider. Mulțumesc, Sandrin Belie, și vă felicit că ați rămas până la sfârșit, pentru că, din păcate, delegația noastră și-a terminat misiunea miercuri seara și abia atunci partea mediatică uh, demara. și o să subliniez um, că n-a fost o idee foarte bună ca delegația Parlamentului să plece chiar în mijlocul conferinței. Ea ar fi trebuit să rămână până la sfârșit și vă mulțumesc că ne-ați uh, înlocuit cu succes. Karin Albach. Da, mulțumesc și eu pentru calitatea organizării. Încerc însă să nu repet uh, aceleași lucruri. Sunt de acord cu Sandrin. Cred că aici avem un factor esențial care trebuie subliniat. Și anume, în cadrul studiului TIPS s-a spus care este valoarea ecosistemelor și care este contribuția măsurabilă a acestor ecosisteme. Uh, Așadar ne-am dat seama că nu e vorba de niște mm, scenarii de science fiction. Nu. Sunt proiecte concrete, reale, care sunt măsurabile. Și reuniunile care au avut loc în uh, marginea conferinței și conferințele de presă care au fost organizate apoi în statele membre, e bine, cu ocazia acestora, jurnaliștii ne-au vorbit foarte des, de exemplu, despre mm, orhidee, despre broaștele roșii, despre specii foarte concrete pe care ei le reținuseră. Dar nu Asta cred că era esența. Noi, în statele membre, trebuie să fim gata să finanțăm biodiversitatea dincolo de frontierele noastre. Pentru că deseori spunem, da, da, dar noi facem destule deja. Statele Unite spun că deja ele mm, depun eforturi substanțiale în interiorul granițelor lor. Și atunci Uniunea Europeană va trebui să financeze în mod puternic um, eforturile de protecție a biodiversității. Statele Unite neparticipând, este nevoie de, sunt nevoi financiare foarte importante și trebuie să arătăm cât de necesar este să protejăm biodiversitatea, să responsabilizăm statele membre, să le convingem să furnizeze finanțările necesare, arătând că aceste lucruri trebuie susținute în toate mediile politice, în toate statele membre. Trebuie organizate discuții cu colegii din celelalte comisii, ca de exemplu Comisia Econ, tocmai pentru a degaja aceste finanțări indispensabile pentru protecția biodiversității. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și doamna Kartenbach, Cred că am ajuns la un acord uh, în ultimul moment și mulțumesc colegii noastre care a rămas până la capăt. Și eu aici aș avea ceva de spus, pentru că, într-adevăr, uh, s-au încheiat acorduri foarte bune la nivel ministerial, deci la un nivel foarte înalt, dar mă întreb dacă acest lucru va schimba ceva pentru speciile amenințate din Orientul îndepărtat sau uh, uh, cu speciile amenințate de pescuitul intensiv sau de um, eliminarea deșeurilor um, din materiale plastice. Mă întreb dacă statele membre vor fi mai responsabile la capitolul de mediu, tocmai numai pentru că s-au încheiat niște acorduri. Este foarte greu să controlăm, să vedem ceea ce se întâmplă la nivel legislativ și atunci ar fi bine uh, este foarte bine că Uniunea Europeană dorește să aibă un rol de coordonare, dar trebuie să recunoaștem că ne rămân foarte multe lucruri de făcut pentru aplicarea deciziilor pe care le-am luat la nivel înalt, uh, aplicare uh, în Africa, în China, în uh, America Latină. Cred că adevărata provocare este să și implementăm toate aceste lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. Criton Arsenis, ultima intervenție. Mulțumesc uh, foarte mult. În primul rând, doresc să felicit delegația. Uh, sunt conștient de tot ceea ce s-a făcut pentru că s-a ajuns la un rezultat foarte bun, dar doream să vă întreb ce a făcut țara gazdă pentru aceste schimbări? Japonia Sandrin, tu care ai rămas până la sfârșit, te întreb, care a fost valoarea adăugată a Japoniei? Ce ar mai fi de îmbunătățit? În discuțiile noastre de aici am aflat ce s-a, ce s-a întâmplat și am aflat care a fost rolul Uniunii Europene uh, Uh, în negocierile de la Nagoya, mai ales în ceea ce privește mecanismul ABS. Și am considerat întotdeauna că intervenția Uniunii Europene a fost pozitivă pe partea de mediu, însă sunt de acord cu colegii mei care se întreabă ce poate face Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți negocierile care vor avea loc, care vor avea loc la Cancun. Uh, și să ne definim mai bine poziția de negociere, pentru că se pare că sunt multe lucruri de îmbunătățit, chiar dacă suntem pe drumul cel bun. Există detalii care trebuie îmbunătățite și care ar putea fi cruciale. Mulțumesc. Și acum vom asculta următoarea intervenție. După ce uh, mulțumesc și eu secretariatului pentru organizarea acestei uh, misiuni, pentru că într-adevăr a fost o organizare de foarte bună calitate, aș vrea să ridic două aspecte, de proces și de conținut. Cred că sesiunea de la Nagoya a arătat că Europa poate vorbi cu aceeași voce și Asta tocmai datorită colaborării foarte bune între președinția belgeană și Comisia Europeană și cred că acest lucru este crucial dacă ne gândim la următorii pași care trebuie parcurși la Cancun comisia care va continua să conducă dezbaterile uh, pe tema mecanismului ABS, e bine, Comisia s-a implicat foarte mult uh, prin intermediul comisarului Potocnic și în același timp partea de finanțare a fost coordonată mai ales de președinția belgiană. Deci această divizare a sarcinilor uh, cred că este crucială și ar trebui să fie repetată și la Cancun, unde trebuie să stabilim foarte clar cine de ce se ocupă, asigurându-ne că de fiecare dată există un singur lider. Pe partea de conținut acum, foarte pe scurt, domnule președinte, într-adevăr, Putem fi mulțumiți cu rezultatele la care s-a ajuns, însă acum trebuie să vedem ce se întâmplă cu implementarea. Putem fi de acord cu obiectivele, cu țintele de atins, dar acestea trebuie să semnifice ceva. Adică Uh, protejarea biodiversității, protejarea um, acestor măsuri pot avea un uh, impact major dacă le transpunem în politicile noastre naționale. De exemplu, se vorbește despre reforma agriculturii. Uh, Însă, trebuie de asemenea să luăm în considerare eliminarea oricăror uh, subvenții europene pentru substanțe care sunt periculoase um, față de mediu și poate că unii nu sunt foarte bucuroși de necesitatea de a transpune în realitate uh, acestor um, obiective atunci când vorbim, de exemplu, despre reforma agriculturii. De îndată ce vorbim despre biodiversitate națională și protecție la nivel național, avem obiective foarte ambițioase și asta face și Japonia. Au fixat niște ținte și politici foarte ambițioase la nivel național, dar în același timp, uh, ceea ce fac cu pescuitul în exteriorul granițelor lor, ei bine, acolo joacă un pic diferit. Și atunci trebuie să existe o coerență între ceea ce facem la nivel național și la nivel extern. Iată o îmbunătățire pe care ar putea o aduce Japonia dar pe care o poate aduce și Uniunea Europeană dacă ne gândim la pescuit. Și acum, deci, problema stă în necesitatea de a implementa, de a lua în serios uh, obiectivele pentru care ne-am luptat la Nagoya. Mulțumesc foarte mult. Cred că Japonia a fost singura care a contribuit cu 2 miliarde de dolari. Uh, cred că este suma pe care țara gazdă a oferit-o și au organizat de asemenea și o uh, conferință cu facilitatori uh, Potocnic pentru partea de nord și Namibia pentru partea de sud și a fost nevoie de o regrupare a țărilor. Nu a fost posibilă o dezbatere în plen cu toate cele 93 de țări participante. Iată o lecție bună de învățat pentru Cancun și sunt de acord că acum trebuie să facem o monitorizare a ratificării protocolului ABS, a modului în care este el ratificat în uh, cele 27 de state membre și trebuie să vedem cum va fi integrată biodiversitatea în toate politicile europene, agricultură, etc. Cred că comisarul Potocnic ar trebui să facă un raport uh, uh, asupra acestei monitorizări, ce fac statele membre și ce trebuie ele să facă. Cred că rețeaua Glob este un instrument la dispoziția legiuitorilor din, pentru domeniul mediului și are ca rol să însoțească comunicarea care are loc uh, cu țările care doresc să procedeze în același mod atunci când există acorduri și convenții mondiale. Iată așadar sinteza conferinței de la Nagoya. Suntem uh, acum plini de speranță în capacitatea de a ajunge la un consens și sperăm că același lucru se va confirma și la Cancun. Suspend acum ședința de dimineață și ne întâlnim la ora 3 cu directorul Agenției uh, Europene pentru Produse Chimice. Nu am mai dat cuvântul comisiei, dar cred că îl vom invita pe comisarul